Können Sie bitte die Lautsprecher sonst ein bisschen aufdrehen? Jetzt geht's, ja? Jetzt geht's. Vă rog să recalibrați sunetul. Funcționează totul acum. Deci, la punctul 1 avem modificările care vizează punctele 12 și 13 de pe ordinea de zi. Se propune ca mâine să votăm aceste rapoarte Uh, într-o primă instanță. Văd că sunteți de acord, prin urmare adoptăm această modificare. Din nou, în, în ceea ce privește regimul lingvistic, este avem parte astăzi de unul aproape complet. Avem astăzi croata la dispoziție, dar nu avem o, uh, o cabină de estonă. Pe 12 noiembrie vom organiza o ședință specială pe tema ETS backloading. Este vorba aici despre propunerea comisiei pe care o vom discuta. Comisarul va fi prezent, vom avea invitați uh, din rândul exper- experților și prin urmare vom avea ocazia pe data de 12 noiembrie uh, posibilitatea de a discuta această temă. Pe 13 noiembrie vom avea audierea. Audierea Uh, candidatului care va trebui să-l înlocuiască pe domnul Dali. Nu avem încă o, o locație specială pentru această audiere, dar veți, uh, ea va fi găsită cu siguranță și veți fi informați. În ceea ce privește mecanismul de protecție civilă, pe data de 15 noiembrie, începând cu ora 9.30, vom organiza un atelier pe această temă. Această audiere va avea, sau acest atelier va avea loc în uh, sala ASP 5E2 și mai apoi, pe 25 noiembrie, vom avea un nou atelier. Acum trecem la procesele verbale, cele din ședințele de 6 septembrie și 19-20 uh, septembrie. Văd că nu există obiecții. Uh, Bun, încheiem și acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 4. Avem aici de-a face cu alegerea unui al treilea vicepreședinte. Domnul Liza dorește să intervină. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În momentul în care președintele și-a ocupat poziția, doamna Jutta Haug propunea ca data viitoare, când uh, prezidiul se va fi schimbat, uh, să propunem o candidată, o doamnă, în, uh, într-o funcție de vicepreședinte. Iată, acum o poziție de vicepreședinte s-a eliberat, iar în PP am tot discutat între diferitele delegații naționale și am ajuns la concluzia că avem posibilitatea de a prezenta o colegă foarte calificată pentru funcția de vicepreședinte. Este vorba despre doamna Clas, care din 1994 este membra acestei uh, acestei comisii s-a ocupat de rapoarte foarte importante, precum biocidele, pesticidele, etc. A colaborat pe marginea altor rapoarte foarte importante și iată că avem ocazia astăzi de a o promova pe dânsa în poziția de vicepreședinte și iată dăm curs și solicitării doamnei uh, Iuda Haug. Și PP-ul cere sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc. Aceasta este propunerea pe care, care ne-a survenit. Văd că nu există alte uh, propuneri. Prin urmare, putem să votăm prin aclamație, dacă sunteți de acord. Da, sunteți de acord. Per perfect, doamna Clas este invitată să vină la masa prezidiului. Und ich gratuliere Ihnen auch Vă felicităm plăcuța cu numele dumneavoastră este deja aici la masa prezidiului. So, ich bin froh, jetzt sind wir wieder voll. Perfect. Iată, prezidiul este complet și putem trece la lucrările noastre, care vor fi foarte intense. Doamna Cocovici dorește să intervină. Aveți cuvântul. Uh, oprostite, uh, predsednic. Uh... Îmi cer scuze, domnule președinte. Doresc doar să vă ofer o informație. Este vorba despre o catastrofă care s-a petrecut în Slovenia. Toate uh, râurile din uh, Slovenia au ieșit din matcă, au avut uh, loc inundații, foarte multe clădiri au fost afectate de apele ridicate, bineînțeles, uh, oamenii au fost afectați și uh, în calitatea mea de membra a Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranța Alimentară, mă gândeam că această informație ar trebui să vă parvină și dumneavoastră colegilor mei. Sunt absolut uh, convinsă că Uh, Slovenia se va bucura de uh, solidaritatea celorlaltor membri ai Uniunii Europene. Domnul președinte, da, cu siguranță vom da dovadă de solidaritate. Vă mulțumim pentru această informație și sperăm cu toții că în curând situația se va îmbunătăți în Slovenia. Bine, acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre substanțele prioritare din domeniul politicii apei. Am purtat deja o dezbatere pe marginea acestui subiect. Raportorul este domnul Zeber. Data trecută am uh, invitat experți. Astăzi avem alături uh, de noi reprezentanții ai DG Envy. DG Sanco nu vrea să, nu a vrut să participe la această uh, ședința de astăzi și, din păcate, președinția Consiliului nu ni se poate alătura pentru că este blocată în aeroportul din uh, Atena. Dar iată că avem reprezentanții ai altor uh, instituții care vor putea lua cuvântul astăzi. Dar mai întâi de toate, domnul raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte, vreau să o felicit întâi de toate pe doamna Clas. Mă bucur că avem în final o doamnă în uh, conducerea comisiei noastre. Sincere felicitări! Doamna Cucovici, uh, sufăr alături de dumneavoastră. Îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat în, uh, în Slovenia. Vă amintesc că am, am promulgat la nivel european o directivă privind inundațiile uh, Iată, din păcate, astfel de evenimente au loc din ce în ce mai des în Europa și tocmai de aceea e nevoie de o posibilitate de a acționa la nivel european în, european în cazul unor asemenea evenimente. Dar revenind la subiect, într-adevăr am discutat uh, acest raport, au fost introduse o serie de amendamente și astăzi a, am propus o nou, un nou schimb de opinii cu dorința, din dorința de a discuta cu experții, de a obține noi opinii. Am invitat, într-adevăr, și DG Sanco, dar iată că reprezentanții acestei, acestui directorat nu au vrut sau nu au putut să vină astăzi la ședința noastră și, din păcate, iată, de la bun început ne dăm seama că opiniile pe care le vom asculta astăzi nu sunt chiar atât de variate. Însă, cu toate acestea, e important ca această temă să fie discutată cât mai obiectiv cu putință, trebuie să stabilim care sunt punctele într-adevăr uh, ar, arzătoare. Vă amintesc că lista substanțelor prioritare trebuie să fie completată și modificată la o anumită perioadă de timp de către comisie. Iată, comisia se se folosește de acest prerogativ uh, acordat uh, ei, însă o face în maniera sa proprie. Din păcate, insistă pe includerea în uh, această listă a unui număr de 15 noi substanțe, o uh, propunere cu care nu suntem neapărat uh, de acord. Comisia susține că această listă a fost completată de către experții săi, pornind de la discuțiile purtate cu experții uh, la nivel național. Deci, iată, propunerea Comisiei este cel puțin dintr-o oarecare, dintr-un oarecare punct de vedere bazată pe realitatea științifică, însă mă tem că această realitate științifică nu este neapărat cea mai potrivită în contextul dat. Cred că punctul cel mai important este cel care vizează cele trei uh, substanțe farmaceutice care au fost uh, incluse în lista comisiei. Știm acum uh, care sunt efectele acestor substanțe farmaceutice dar se pune întrebarea dacă trebuie neapărat ca aceste substanțe să fie asociate unor standarde de calitate a mediului. Acesta este unul dintre, una dintre criticile pe care le aduc eu propunerii uh, Comisiei. Din păcate, propunerea Comisiei în special în ceea ce privește costurile uh, implementării și costurile neimplementării, Uh, este în continuare um, prea vagă. Mă tem că această, uh, propunerile Comisiei din acest punct de vedere nu sunt suficient de clare și aceasta este, practic, partea slabă a propunerii uh, Comisiei. Știm prea bine că în Consiliu discuția privind aceste substanțe este în curs, există în continuare uh, uh, viziuni diferite în, în uh, Consiliu și uh, există state membre care consideră că costurile generate de aceste propuneri ale Comisiei ar fi complet uh, nepotrivite, ar fi uh, mult prea mari pentru uh, efectele care ar fi într-adevăr obținute. Deci se, se, există o serie de state în, în care, sau studii în care se spune că punerea în aplicare a acestor acestei noi interdicții ar duce la o creștere a costurilor cu 70-80 de euro pe persoană și iată că a, există experți care consideră că aceste cost, costuri sunt prea mari. Bine, e drept că aceste uh, măsuri trebuie să fie la un moment dat in, implementate, lucrul acesta îl știm cu toții, însă se pune întrebarea când anume. Eu consider că nu pe termen scurt ar trebui să fie implementate aceste, aceste măsuri. Uh, deci, haideți să lăsăm în lista substanțelor aceste propuneri ale Comisiei, dar să cerem ca aceste substanțe să fie complet uh, eliminate din apa noastră, nu până în 2015, ci până după anul 2020, prin 2021-2026 chiar. Deci, haideți să decalăm, devansăm uh, calendarul. Vă spuneam că discuțiile în cadrul Consiliului sunt sunt în continuare în uh, curs. Mi-ar fi plăcut să avem uh, aici reprezentanți ai, uh, ai Consiliului și, de ce nu, reprezentanți ai Regatului Unit care se opună acestor care se opune acestor măsuri. În ceea ce privește modul de colectare a datelor cu privire la substanțele care trebuie să fie incluse în listă. În ceea ce privește listele de supraveghere, nu am mari amendamente la propunerea comisiei. Eu consider că controlele, într-adevăr, ar trebui să fie făcute cândva la 4-3 uh, ani. Mă bucur că, iată, aceste liste de supraveghere practic uh, scad povara administrativă impusă statelor membre. Iar în ceea ce privește acele legături încrucișate, uh, să, trebuie să ne amintim uh, faptul că aceste substanțe sunt deja legal pe piață. Mă, ne gândim la biocide, la fitosanitare. Uh, este vorba practic de substanțe care de, deja sunt reglementate prin REACH. Uh, și se pune întrebarea cum vom putea să creăm aceste în, legături în, încrucișate între legislațiile pe, sau actele legislative pe care deja le-am promulgat și aceste noi propuneri pe care le face Comisia. E clar că acest subiect mai trebuie să fie discutat uh, și pe viitor pentru a se găsi metoda cea mai potrivită de crearea, a, de crearea a legăturilor uh, acestora încrucișate. Iată un subiect de discuție. Dar uh, dacă e să discutăm într-adevăr într-o manieră serioasă acest subiect, trebuie să ținem cont de absolut toate celelalte acte legislative care uh, vizează apa și calitatea apei și uh, Uh, ar fi păcat ca prin, acest nou, uh, prin această nouă propunere a Comisiei, practic, să tragem un glonț în piciorul celorlaltor acte legislative deja promulgate. Cam atât din partea mea pe momentul uh, sau pentru moment aștept opiniile dumneavoastră și de asemenea propunerile dumneavoastră. Domnul președinte, vă mulțumim. Nu avem un reprezentant al Suediei aici, însă menționați dumneavoastră un studiu cu privire la costurile uh, Uh, care ar, uh, ar apărea odată cu implementarea acestor propuneri ale Comisiei. Studiul apare în dosarul dumneavoastră și iată, din fericire avem un reprezentant al Regatului Unit în sală care ne-ar putea spune câte ceva despre politica uh, Regatului Unite. Dar mai întâi de toate dăm cuvântul Comisiei. Aveți cuvântul. Thank you. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă explica un pic uh, de unde am pornit la această propunere. A existat deja o dezbatere, așa că voi fi foarte succint în ceea ce privește contextul general. Propunerea este aceea de a adapta directiva din 2008-105, care stabilește o listă de substanțe prioritare și definește standardele de calitate a mediului pentru aceste substanțe. Am uh, trecut printr-un proces consultativ științific foarte extins pentru a identifica cele 15 substanțe care sunt acum în propunerea care se află în fața dumneavoastră. Aceasta din în jur de 2000 de substanțe care au fost uh, analizate și acum printr-un acest, uh, prin acest proces în care s-au implicat oamenii de știință și statele membre am ajuns la acest număr limitat de substanțe. S-a făcut o evaluare din partea Comitetului Științific Independent al Comisiei pentru Sănătate și Mediu pentru a vedea care este nivelul sigur de utilizare acestor substanțe și aceste 15 substanțe au fost alese pentru că există dovezi că concentrațiile la aceste substanțe ar depăși nivelul de siguranță marcat. Punctul nostru de vedere este că nu ar trebui să ascundem acest lucru, ci ar trebui să uh, ne confruntăm cu această problemă, să vedem care sunt aceste substanțe care se găsesc în mediu și care se află la un nivel foarte ridicat îngrijorător. Uh, domnul Zibar a propus și o listă uh, de avertizare pentru anumite substanțe, pentru a vedea ce se întâmplă cu distribuția în mediu pe viitor a acestor substanțe și există și problema uh, substanțelor ubicue, substanțe chimice care rămân în mediu și am făcut o propunere pe această temă care a, uh, va permite să facem progrese, deși e vorba de substanțe care ne deranjează de ani de zile și rămân în mediu și vor rămâne și pe viitor, fără îndoială. Referitor la costuri și medicamente. Cred că acestea sunt principalele probleme care uh, ridică anumite semne de întrebare aici. Domnul Ziber a arătat că există uh, legătură cu directiva referitoare la biocide și um, directiva pentru produse farmaceutice și așa mai departe. Unele măsuri ar trebui să le ia Uniunea Europeană, însă în principal e vorba de măsuri luate la nivelul statelor membre prin planurile de gestiune naționale și acesta trebuie să decidă ce măsuri aplică în fiecare stat membru. Iată de ce orice estimare a costurilor din partea Comisiei este cu acest semn de întrebare pentru că nu știm până la urmă ce măsuri vor hotărâ să aplice până la urmă statele membre. Studiul de impact conține informații în ceea ce privește medicamentele, avem informații din Elveția în principal, de asemenea din uh, Regatul Unit. Am primit și din partea Germaniei referitoare la costul îndepărtării acestor substanțe din mediu. Totuși, există și un punct vulnerabil aici, pentru că aceste uh, informații pe care le avem nu sunt uh, mai bune decât inputul pe care l-am primit din partea statelor membre. Deci estimările făcute se bazează pe informațiile pe care le-am primit până acum din partea părților implicate și a statelor membre și de asemenea ce avem din partea ESMO și a Eurostatului. Pentru a începe dezbaterea ar trebui să spunem că există o cauză de îngrijorare, însă atunci când vorbim despre costuri, Trebuie să vedem care sunt costurile de tratare a acestor substanțe și în conformitate cu tratat, tratatele trebuie să se acorde prioritate prevenției și în felul acesta să se reducă costurile. Prevenirea ar trebui să ne ajute să uh, gestionăm această cri- criză, de exemplu felul în care se obțin rețete pentru antibiotice sau pentru alte medicamente care sunt mai mult sau mai puțin biodegradabile. Comisia nu propune o limitare a serviciilor de asistență medicală sau um, a utilizării a uh, produselor uh, contraceptive. Însă ceea ce dorim noi este să găsim soluțiile cele mai puțin costisitoare. Prevenirea ar limita și numărul de locații unde e nevoie de un tratament uh, suplimentar. Această problemă apare pentru că există schimbări demografice, de asemenea schimbări ale activităților economice în statele membre și acestea sunt factori esențiali pentru a stabili unde, în ce locație va fi nevoie de astfel de tratament. Studiile au arătat că acest tratament suplimentar nu este necesar peste tot. Deci dacă aplicăm principiul prevenirii, atunci se reduce numărul locațiilor unde e nevoie de măsuri concrete și prin urmare se reduc și costurile. Aș menționa aici că am lansat un parteneriat uh, al inovației la nivel european pentru apă pentru a crea locuri de muncă și creștere economică și pentru a găsi soluții pentru aceste probleme de mediu. Pentru că tratarea apelor reziduale este o prioritate și așteptăm planul strategic de implementare care probabil va fi adoptat în decembrie, așa că sperăm că acest parteneriat al inovației să ne ajute cu soluții E clar că ne aflăm într-un domeniu unde nu avem prea multă experiență și, de asemenea, nici din punct de vedere tehnologic nu suntem prea bine dezvoltați. În sfârșit, aș vrea să vă atrag atenția și asupra faptului că directiva cadru pentru apă permite ca statele membre să dispună de o anumită flexibilitate, flexibilitate printre altele de a amâna luarea măsurilor, flexibilitate pentru a aplica derogări atunci când costurile sunt disproporționale sau în cazuri individuale atunci când costurile sunt disproporționale. Există o facilitate pentru statele membre de a alege aplicarea unei derogări pentru a reduce costurile fără a reduce nivelul general al protecției oferit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da? Vă mulțumim. Acum îi dăm cuvântul domnului Arsenis mai întâi de toate. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere nu este despre interzicerea anumitor medic- medicamente. Am făcut deja amendamente pentru ca acest lucru să fie foarte clar, ci e vorba de utilizarea în continuare a tuturor produselor farmaceutice de care avem nevoie atât de mult, dar care afectează calitatea apei. Deci trebuie să vedem cum putem ajunge la un echilibru cât mai bun din ambele puncte de vedere. A, afectează costurile. Da, nu este vorba de un cost sub forma unei a, taxe, ci este un cost sub forma unei investiții care va duce la dezvoltare economică, o dezvoltare absolut necesară pentru Europa la ora actuală. Și în același timp creăm și locuri de muncă de care avem atâta nevoie. Există probleme pentru că statele membre ar fi forțate să respecte niște termene foarte strânse sau pentru că n-ar fi pregătite pentru a face acest lucru. Aceasta ar fi întrebarea și așa cum a arătat Comisia, Directiva Cadru pentru Apă prevede și derogări de timp pentru acele state membre care nu reușesc să îndeplinească termenele stabilite. Aș dori să întreb Comisia. Care credeți că va fi efectul asupra locurilor de muncă prin aceste investiții publice și care vor fi beneficiile pe care le vom avea, le vom avea din punct de vedere economic? Pentru că e vorba de investiții cu multiple scopuri atunci când vorbim de cele trei substanțe farmaceutice sau produse derivate din produsele farmaceutice. Vom reuși să filtrăm și alte substanțe. E vorba deci de o investiție care ne va ajuta să protejăm sănătatea și în alte feluri. Mulțumesc! Mulțumesc, Criton. Și acum... Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben ja... Domnul Kramer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am mai purtat discuția pe care o purtăm astăzi. Prin urmare, voi fi într-adevăr succint. Nimic nu s-a schimbat în poziția alte. Alde. Cele trei produse farmaceutice reprezintă într-adevăr punctul spinos al dezbaterii noastre. ALDE are o poziție critică vis-a-vis -vis de modul în care Comisia a abordat cele trei substanțe. Există o serie de studii, o serie de, de noi informații care arată că se prea poate ca aceste substanțe farmaceutice să nu trebuie a fi incluse în uh, lista substanțelor uh, uh, periculoase. Deci, dacă există aceste semne de întrebare, eu cred că noi, politicienii, ar trebui să avem o poziție cât se poate de critică vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei. E clar că trebuie să facem ceva în ceea ce privește uh, substanțele farmaceutice, dar în același timp, uh, dacă e să întreprindem acțiuni, acestea ar trebui să se bazeze pe dovezi cât se poate declare, dovezi științifice cât se poate declare și uh, aceste măsuri trebuie într-adevăr să fie echilibrate din uh, punctul de vedere al costurilor create. Uh, eu nu cred că astfel de măsuri de implementare ar genera într-adevăr o creștere economică sau uh, mai multe locuri de, de muncă. Mi se pare că această explicație este una proastă. Poate că există una, două persoane, una, două companii care ar uh, profita de pe urma implementării acestor măsuri, dar cred că costurile per ansamblu pentru societate sunt uh, mult prea mari. Deci, eu consider că acest argument al creșterii economice este unul stupid. Tocmai de aceea, eu cred că trebuie să acceptăm faptul că această dezbatere este într-adevăr una aprinsă, Trebuie să ajungem la un compromis, tocmai uh, de aceea, un compromis uh, pe baza căruia aceste substanțe farmaceutice să fie nu excluse de pe listă, ci în continuare controlate, supravegheate și studiate. Eu consider că directiva cadru privind apa, după cum bunea, uh, bine spunea domnul raportor, este atât de uh, de greu de implementat, încât până și statele membre bogate au mari eh, dificultăți în a implementa absolut toate prevederile din această directivă cadru privind apa. Și tocmai de aceea eu cred că nu ar trebui să le impunem noi obligații. Domnul președinte, da, e drept că eh, măsurile de protecție a mediului costă mult, dar cu toate acestea sunt importante. Domnul Schlüter. Well, it's a pity that... Mulțumesc. E păcat că nu a fost aici să prezinte raportul suedezii. Nu au fost aici pentru a prezenta raportul. Sper să-l fi citit. Și pot să vă spun că atunci când um, studiam ingineria chimică, am vizitat astfel de unități de prelucrare a apei. În, statul, în țara mea aceste instalații sunt destul de vechi și discutăm despre modernizarea lor. Dar dacă dorim să avem în sfârșit o soluție pentru această problemă, costurile pentru Europa vor fi atât de ridicate încât vor depăși orice fel de profit care ar putea proveni de pe urma acestor substanțe chimice. Așa că cred că ar fi, din punct de vedere economic, o nebunie să nu punem capăt acestei probleme la sursă, nu în capătul acestui proces de utilizare. De aceea aș spune că aceste standarde de calitate pe care le avem acum sunt o soluție mai bună decât această abordare de a vedea ce se întâmplă. Pentru că am văzut deja destul de multe și atunci multe dintre aceste instalații vor face deja modernizări și dacă le vom cere abia după aceea să facă alte modernizări, aceasta înseamnă că vor spori și mai mult costurile. Deci soluția cea mai eficientă din punct de vedere economic este tocmai în mod întâmplător cea care ține cont de mediu. Dar un alt aspect crucial este acea legătură încrucișată cu celelalte directive. Pentru că unii au prezentat aici amendamente spunând, iată, avem regulamente sectoriale în altă parte și acest regulament n-ar trebui să le afecteze însă putem avea și, avea, avea și abordarea inversă, și anume că dacă identificăm ceva aici care n-a fost prevăzut în negocierea specifică pentru regulamentele sectoriale, atunci să ținem cont de aceste legături încrucișate. Dacă găsim ceva aici, atunci regulamentul respectiv care este afectat să se schimbe și vorbesc aici, de, aici despre pesticide, biocide și așa mai departe. Și asta am încercat să fac în amendamentele 83 până la 87 pe care le-am prezentat. Știu că această problemă nu este foarte ușor de văzut și de înțeles, însă intenția este aceasta și dacă le analizați cu foarte mare atenție ce am scris în acele amendamente, e clar că sensul pe care doream să-l prezint este că dacă acest regulament face să fie nevoie de o schimbare în regulamentul original, acest lucru se facă și ca aceasta să producă o schimbare în realitate în regulamentele sectoriale anterioare. Ce s-a dezbătut cel mai mult aici este ce are legătură cu aceste substanțe farmaceutice. Însă și în acest caz, sau cel puțin în ceea ce privește una dintre substanțe, acesta este o substanță, mă refer la diclofenac, aceasta este o substanță care nu are nevoie de rețetă. În majoritatea țărilor pe care le cunosc eu, aceasta nu se vinde prin rețetă și, cel puțin în unele țări și în Suedia, de exemplu, 25 de miligrame se uh, prescrie și dacă depășești această limită pentru cremă, de fapt ai o problemă pentru că nu știi exact cât se utilizează. Dar atunci când se vând aceste produse în afara farmaciilor, problema este cea a publicității care se face și văd astfel de anunțuri publicitare în fiecare zi la televiziunea suedeză. Deci, dacă facem acest lucru, atunci vom pune capăt și acestei publicități și vom economisi și mai mulți bani. Pentru că, așa, acum așa cum spunea și domnul Kramer, trebuie să găsim soluții economice și viabile din punct de vedere economic. Deci s-ar putea să existe cazuri în care să nu fie posibil să eliminăm aceste substanțe, dar atunci când putem, de exemplu, eliminăm publicitatea pentru aceste substanțe, ar fi poate o soluție mai bună. Și un ultim punct, atunci când se face, s-a făcut evaluarea comisiei s-a făcut această propunere care după aceea a fost eliminată și cred că s-au făcut destule studii în legătură cu ibuprofenul, care să fie, fie inclus cel puțin pe lista cu substanțe uh, periculoase. Deci ar trebui să păstrăm aceste standarde de calitate și dacă nu reușim să menținem acest lucru, atunci am ne-am putea gândi și la compromisul pe care l-ați prezentat dumneavoastră. Dar cred că din punct de vedere economic și din punct de vedere al mediului ar fi mai eficient să facem față problemei cât mai repede cu putință și să menținem standardele de calitate. Cred că este soluția cea mai bună pe termen lung. Mulțumesc! Ca ajută. Vă mulțumim, doamna Gerling. Thank you. Um, I take a slightly different... Mulțumesc. Eu am o poziție oarecum diferită. Uh, salut amendamentele pe care le-ai prezentat pentru a elimina substanțele farmaceutice și în acest sens am introdus și eu amendamente. Mi se pare că studiul de impact al Comisiei n-a justificat includerea acestor substanțe pentru a vedea, de exemplu, beneficiile care sunt aduse. Și până nu avem dovezi suficiente în acest sens, dovezi robuste pentru a include aceste substanțe pe listă, cred că ar trebui să rămână în afara ei. Nu susțin poziția raportorului de a include its ul pentru că cred că nu sunt dovezi științifice suficiente în acest sens. Și anticipând rezultatul în acest sens, cred că întregul proces de prioritizare este subminat. Am vorbit aici despre costurile financiare deosebit de mari pentru tratarea apelor care sunt um, în care există astfel de substanțe farmaceutice. Și se va discuta probabil acest lucru în această masă. Acel preț de 27 de miliarde va fi greu de justificat pentru cetățeni și acesta ar submina, practic, uh, progresele făcute de companiile de apă în ultimii ani progrese deosebite. Există un argument foarte interesant în legătură cu un motiv economic, un argument care ar trebui să-l prezentăm și pe care și domnul Schluter l-a prezentat, și anume să, um, să utilizăm anumite substanțe doar prin rețetă, de exemplu diclofenacul dar nu știu ce să spun, pentru că nu s-a făcut niciun studiu în acest sens, nu există dovezi care să arate că așa s-ar întâmpla sau nu. Bineînțeles, aveți dreptul la o părere, dar nu este mai mult decât atât. Pentru că n-ar fi rezonabil din punct de vedere economic să trebuiască să îți iei randevul la medic pentru a obține o rețetă atunci când știi dinainte ce îți va rețeta medicul. Asta nu mi se pare deloc un argument economic viabil. Și în ceea ce privește coerența a acestei propuneri și directiva RICH, un lucru cu care suntem cu toții de acord în, ce, în legătură cu alte produse, cum ar fi biocidele și așa mai departe. Incoerențele trebuie rezolvate pentru că avem nevoie de claritate. Am prezentat amendamente în ceea ce privește lista um, substanțelor watchlist aceasta ar trebui să fie temporară și ar trebui să existe un mecanism prin care se poate elimina substanțe de pe această listă. Deci nu ar trebui să fie o listă uh, permanentă, o listă monitorizată. Și includerea unei substanțe pe listă n-ar trebui să ducă în mod automat la transformarea în substanță prioritară. De asemenea, am prezentat uh, și susțin uh, amendamente prezentate pentru introducerea anumitor substanțe în această watch list substanțele ar trebui să fie alese în conformitate cu anumite criterii care să fie transparente și obiective, pentru că nu poți adăuga pur și simplu o substanță pe listă. Trebuie să existe dovezi care să susțină acest lucru și până când nu se găsesc astfel de dovezi, um, cred că n-ar fi bine să avem niciun fel de astfel de listă. De asemenea, m-a surprins în mod neplăcut faptul că unii colegi au prezentat amendamente în sensul unor substanțe suplimentare în afara substanțelor prioritare. Și cred că dezbaterea n-a avansat prea mult față de începuturile noastre. Atunci când eram într-un proces de negociere legislativă, amendamentele n-au adăugat foarte mult din punctul meu de vedere, așa că cred că trebuie să rezolvăm în sfârșit această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat uh, runda alocată raportorilor și raportorilor din umbră. Prin urmare, trecem la ceilalți oratori. Vă rog, stimați colegi, să fiți uh, sunciți. Mai întâi de toate, domnul Lizel. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului Zeber pentru tot ceea ce a făcut, pentru angajamentul de care a dat dovadă și pentru propunerile pe care le-a făcut, pe care le sprijin. E drept uh, uh când uh, că um, politica pentru mediu ar putea genera creștere economică și locuri de muncă, după cum spunea domnul Arsenis. Însă cu toate acestea, trebuie să ne gândim la toți factorii uh, care sunt importanți în context, pentru că e drept, noi instalații ar putea genera noi locuri de muncă, însă costurile de dezvoltare a acestor instalații ar putea să fie mult mai mari decât cele generate uh, pentru uh, lucrători. În uh, circunstanța mea am avut o serie de discuții cu uh, alegătorii pe tema substanțelor uh, PBT. Și, într-adevăr, alegătorii mei sunt deosebit de îngrijorați de răspândirea acestor substanțe. E drept, prin intermediul directivei RICI, aceste substanțe sunt teoretic uh, interzise și există o serie de prevederi în uh, directiva RICI care ar trebui să vizeze uh, garantarea sănătății publice. Însă eu am analizat ce se întâmplă în uh, practică prin intermediul acestor uh, prevederi în diferitele locații. Spre exemplu, în circumstanța, în circumscripția mea, uh, punerea în aplicare a măsurilor din RICI a dus la creșterea costurilor într-o manieră disproporționată din punctul meu de vedere și tocmai de aceea eu consider că uh, substanțele care sunt incluse pe lista de, de supra, supraveghere trebuie să fie monitorizate, bine mod, monitorizate înainte de a fi interzise. Deci eu consider că trebuie să ne bazăm pe dovezile științifice cât se poate de solide. Iar în ceea ce privește acum substanțele farmaceutice, s-au spus multe pe această temă, uh, și domnule Schlüter uh, alternativele la diclofenac nu sunt neapărat uh, întotdeauna bune. Uh, în urmă cu vreo 2 ani de zile am scos de pe piață o alternativă la diclofenac și au mai rămas vreo două substanțe care au același efect, dar care au o mulțime de efecte adverse spre deosebire de uh, diclofenac. Deci, prin urmare, eu consider că dacă e să ne gândim la sănătatea publică, uh, propunerea comisiei este puțin prea, sau merge puțin prea departe și ar trebui să fie reanalizat. Domnul Cla- doamna Clas, vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat și sper că o veți face și pe viitor. Acum, în ceea ce privește apa, sunt de acord cu domnul Zeiber care propune această listă de supraveghere. Dar mă gândesc că trebuie să dăm dovadă de mare responsabilitate în momentul în care tratăm fie această listă de supraveghere, fie lista propusă de către comisie. De ce? Pentru că fiecare substanță inclusă pe vreuna dintre cele două liste este uh, sau ridică semne de întrebare. Fie că aceste semne de întrebare sunt meritate, fie că nu. Deci, prin urmare, trebuie să fim foarte atenți în momentul în care defăimăm, pentru că asta facem, de fapt, o substanță. Cum o defăimăm? Pur și simplu incluzând-o pe, acest, pe una dintre aceste liste. Deci trebuie să dăm dovadă de foarte, foarte multă obiectivitate și să cerem dovezi științifice. Și să nu uităm că există în continuare o serie de de substanțe care uh, există, care pot fi create sintetic, dar ele există și în apă de la mama natură. Mama natură le-a plasat acolo. Și uh, acum, când, în ceea ce privește standardele de calitate a mediului, mie mi se pare că propunerea comisiei nu este neapărat prea clară, pentru că uh, Um, se face trimitere la legislațiile naționale, la um, planurile de gestionare, de gestiune uh, create la nivel uh, național, dar uh, toate aceste trimiteri sunt oarecum vagi și eu cred că lucrul acesta ar trebui să fie clarificat. De ce? Pentru că apa este deosebit de importantă, este o resursă esențială și avem nevoie de dovezi cât se poate de clare științifice pentru stabilirea substanțelor care au dreptul sau nu să apară în apă. Mulțumim, doamna Rodber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, apa este foarte importantă. Acesta este aspectul asupra căror, căruia am ajuns cu toții la un consens. Acum, când intrăm în uh, celelalte subiecte de discuții, uh, consensul dispare. Dacă ascult uh, declarațiile unora dintre colegi, mă întreb oare pe ce planetă trăim. Unii spuneau că apele reziduale trebuie să fie tratate întotdeauna la finele utilizării lor. Da, da, e drept. Dar a considera că putem să eliminăm anumite substanțe uh, periculoase din apă pur și simplu schimbând uh, modalitatea de eliberare a uh, Uh, rețetelor de către uh, doctori uh, mi se pare absolut fantasmagoric. Dumneavoastră chiar <laughs> credeți că lucrul acesta se, se poate întâmpla? Dumneavoastră chiar credeți că pur și simplu cerându-le doctorilor să schimbe modul în care eliberează rețetele e, e logic? Și apropo, vă atrag atenția asupra faptului că există o directivă pe numele ei RICI în care se stabilește cât se poate de clar modul în care uh, substanțele farmaceutice pot uh, trece din categoria celor prescrise uh, întotdeauna în uh, categoria celor over the counter. Deci avem deja uh, reguli în, uh, în acest sens. Și uh, Uh, directiva REACH este cât se poate declară în acest sens. Sunt incluse acolo în REACH o grămadă de, de substanțe, de la diclofenac până la analgezice, etc., etc. Nu înțeleg de ce mai uh, facem uh, Uh, referire la acest subiect. Eu vreau să vă întreb un lucru. Care este mesajul pe care noi îl uh, transmitem prin discuțiile noastre? Ce e acea listă de supraveghere? Ce, ce înseamnă lista de supraveghere? Că, că supraveghem substanțele? Ăsta e un mesaj? Nu! E, e nimic. Lista de supla, uh, supraveghere e așa, o declarație. O declarație nu neapărat fundamentată. Și ce se întâmplă cu substanțele incluse pe lista asta de supraveghere? audiere spunem undeva dacă că în cazul în care dovezile științifice sunt covârșitoare vom interzice într-un an, în doi, în zece ani respectiva uh, substanță? Nu spunem nimic, pur și simplu declarăm că așa Uh, de dragul de a o face că monitorizăm, supraveghem. Și nu sunt doar câteva uh, substanțe care ar trebui să fie incluse aici pe lista, cum o numiți noastră, de supraveghere, ci există o mulțime de substanțe farmaceutice, de origine farmaceutică, care ar trebui, care sunt folosite puternic și care ar trebui să fie studiate din punctul de vedere al efectelor lor nega- uh, negative asupra mediului înconjurător. În momentul de față văd că discuțiile noastre sunt lipsite de sens. Ne concentrăm pe două două, trei puncte și le discutăm aparent în detaliu, dar practic discuțiile noastre sunt, după cum am spus deja, lipsite de uh, substanță. Știți prea bine că fiecare substanță uh, farmaceutică este o o travă. Pentru că fiecare substanță uh, farmaceutică are efecte adverse, nu doar asupra omului, ci și asupra mediului înconjurător. Iar acum, eu cred că ar trebui să discutăm despre modul în care tratăm aceste efecte negative a substanțelor farmaceutice. Comisia spune că uh, caută măsurile cele mai eficiente din punct de vedere economic pentru, pentru uh, tratarea acestor uh, probleme. Dar ce înseamnă asta? Eu, haideți să vă dau un exemplu. Eu uh, am o problemă cu uh, genunchiul, mă doare genunchiul, mă ung cu diclofenac și ce fac? Trebuie să plătesc uh, un euro în plus pe, pe fiecare doză de diclofenac pentru că, iată, diclofenacul e, e o substanță periculoasă. Asta vreau să aflu din partea comisiei. Care sunt ideile sale concrete Vine uh, Comisia cu propuneri în ceea ce privește substanțele alternative? Nu. Din nou, o discuție lipsită de sinceritate, cea pe care o purtăm uh, noi astăzi. Ce facem? Lătrăm, dar nu mușcăm, nu facem nimic, pur și simplu. Trebuie să spunem clar care sunt consecințele uh, Uh, tuturor subiectelor acestora. Dar iată, nimeni nu spune care sunt consecințele. Da, uh, uh, domnul Zeber spune că trebuie să amânăm punerea în aplicare a acestor măsuri până în 2021-2026. Ce înseamnă asta? Cum adică 2021-2026? Iată, lăsăm totul pe viitor, în loc să discutăm într-o manieră cât se poate de clară, Uh, subiectul substanțelor periculoase pe care le folosim în momentul de față și pe care trebuie să le uh, folosim. Deci uh, nu, asta este tip, nu acesta este tipul de politică pe care vreau să-l, să-l facem noi. Eu vreau să discutăm despre stilul nostru de viață, efectele stilului nostru de viață asupra mediului înconjurător și măsurile pe care putem să le luăm pentru a scădea sau chiar a elimina, în cazul în care dorim să renunțăm la stilul nostru de viață, aceste econom- uh, efecte uh, negative. Și, uh, apropo, dacă tot vorbim despre substanțele farmaceutice, eu, eu cred că acestea ar trebui să fie discutate în, ce, în legătură cu uh, sau în contextul tratării deșeurilor mai degrabă decât uh, în contextul tratării apelor. Dar nu contează asta. Iată, ce constat eu în urma discuției uh, de astăzi? Că raportorul îmi propune o amânare a discuției și uh, comisia îmi, îmi face o propunere pe care eu nu o pot prezenta în, uh, în fața alegători, alegătorilor pentru că nu are uh, substanță. Nu uh, prezintă cât se poate declar ce trebuie și ce nu trebuie să facem. Haideți, reprezentanții ai comisiei, spuneți-mi ce trebuie să fac eu cu rimelul meu sau mai știu eu ce doamna Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții conștienți de faptul că există dificultăți pentru industria farmaceutică în uh, respectarea acestor lucruri. Este vorba de probleme de ordin practic, după cum uh, vorbea și colega mea anterior. Așadar, în ceea ce privește studiile controversate, experiența arată faptul că rareori ne înșelăm în ceea ce privește Uh, sănătate, uh, calitatea mediului înconjurător, de pe cine înșelăm în sens invers. Așadar, vreau să spun că la ora actuală există suficiente studii care arată faptul că avem anumite dificultăți cu anumite produse farmaceutice și fitosanitare în ape. Astfel putem lua anumite măsuri. Iată, așadar, un prim punct. În al doilea rând, se vorbește de amânări. Bineînțeles, 2026 este mult prea departe. Nu înțelegem această amânare așa, așa de mare. E nevoie să facem ceva mai din timp. Dacă acționăm din timp, atunci putem uh, realiza ceva. Dacă punem un termen prea lung, atunci nu vom obține nimic. Trebuie să ne hotărâm cât timp îi oferim industriei să se adapteze. E nevoie de o anumită perioadă de timp, dar această perioadă de timp trebuie să fie rezonabilă, o perioadă de timp pe care cetățenii să o înțeleagă. Eu sprijin propunerea domnului Zeber în ceea ce privește integrarea celor trei substanțe, precum și a um, celorlalte substanțe. Pentru Riviera franceză a devenit foarte important um, Terbutrinu. Nu știu care este situația în alte locuri. Este nevoie așadar să analizăm toate aceste substanțe și să ne dăm seama care este, care este afect, cum afectează ele apele. În sfârșit voi spune că s-ar putea ajunge la oarecare dezvoltare economică dacă luăm în considerare aceste aspecte. Creșterea anumitor, creșterea incidenței anumitor boli cu cauze de mediu trebuie luată în considerare și dacă evităm uh, creșterea acestor uh, incidențe acestor boli, se poate obține un oarecare uh, profit de ordin economic. Trebuie să luăm acest lucru în considerare. karl Urmează domnul Florenț. Domnule președinte, eu sunt nici pe departe persoana care v-ar putea uh, oferi soluția perfectă. Eu vreau să mă întorc la o temă de mult discutată. Ce facem uh, cu toate directivele, directivele pe care le-am uh, promovat? Directiva privind apa, directiva privind apele comunale, mai știu eu ce. Uh, Vreau să vă întreb, uh, stimate reprezentant al Comisiei, în ce măsură aceste directive au fost deja implementate? Pe mine uh, mă sperie mentalitatea pe care ne-am însușit-o. Ce facem noi aici? Uh, luăm anumite decizii, negociem cu celelalte instituții și după aceea le promulgăm aceste decizii și suntem tare mândri de noi. Am tot uh, pus în, sau uh, propus și promulgat o mulțime de acte legislative prin calitatea apei în ultimii 15 ani, la paj. dar ne-am gândit noi oare care sunt urmările efective ale acestor uh, acte legislative? Nu, nici pe departe. Sau uh, există o mulțime de substanțe care au fost uh, interzise prin actele legislative europene, dar care nu sunt nici pe departe interzise la nivel național. Sunt în continuare folosite și iată, iată, acesta este rezultatul uh, actelor noastre legislative. Și iată, astăzi din nou discutăm despre alte substanțe periculoase în contextul în care substanțele identificate identificate în trecut n-au fost uh, nici pe departe uh, interzise. Ce facem? Pur și simplu creăm noi uh, poveri, noi costuri pentru micii cetățeni europeni, pentru agricultori, pentru industria de mici uh, dimensiuni, costuri pe care unii și le vor uh, asuma, alții nu. Iar rezultatul per ansamblu va fi zero. Eu vreau să vă întreb care este rezultatul implementării vechilor acte legislative privind calitatea apei. Nici în Germania nu am implementat absolut totul. Mie mi se pare că în ceea ce privește politica privind apa suntem naivi și uh, neștiutori. În Chel Perin, spre exemplu, Germania nu a fost capabilă să evalueze calitatea apei din Rin. Nu a fost capabilă pentru că nu a vrut și n-a existat niciun fel de centru european care să-și fie asumat această responsabilitate. De ce? Pentru că, iată, asta este calitatea implementării uh, actelor legislative europene. Vă mulțumesc. Da, e drept, această temă a fost discutată de curând cu domnul Stroibe. El uh, menționa crearea unei comisii de control pe viitor la nivelul comisiei, o comisie de control care să evalueze într-adevăr uh, implementarea actelor legislative promulgate în trecut. Sper că lucrul acesta se va transforma în realitate cât mai curând cu putință. Doamna McKeven. We have am dezbătut foarte mult pe marginea acestui subiect, într-adevăr. Cred însă că este util să facem acest lucru și să ascultăm diversele argumente. Ce nu înțeleg eu? Și-aș dori să mai întreb încă o dată comisia. Cât de mare este problema? Tot ceea ce citesc este că lipsesc informații, lipsesc date. Nu știm cu adevărat care este magnitudinea problemei datorită lipsei de date. Știm că aceste chimicale sunt perturbatori endocrini, dar nu știm care sunt concentrațiile în diverse state membre. Trebuie să știm cât de mare este problema. Dacă nu știm, atunci nu știm cât ar trebui să cheltuim ca să o rezolvăm, care este impactul asupra sănătății umane din acest punct de vedere. Am citit anumite um, studii de impact asupra populațiilor de pește, de exemplu. Dar aceste probleme poate că ar trebui să fie discutate în Comisia pentru Pești. Și mă întreb așadar, cât de mare este de fapt problema? Avem toate aceste lipse de coerență în ceea ce propuneți dumneavoastră. Dorim să dezbatem aceste costuri aici, însă este extrem de important pe ce dăm bani. Este vorba de bani publici. Ar trebui, acest bani ar trebui dați pe lucrurile corecte, însă este vorba de o decizie politică. Încă o dată, astăzi nu am făcut uh, acest lucru să ne dăm seama cum putem uh, cheltui banii în mod judicios dacă nu cumva auzim ceva de la Consiliul ulterior. Păi în ceea ce privește lista de supraveghere, în ceea ce privește substanțele de prioritate, sunt de acord, există o procedură științifică prin care trebuie să trecem ca să adăugăm noi substanțe. Și apoi trebuie să ne întrebăm ce înseamnă dacă o substanță se află pe această listă de supraveghere. Există anumite date care trebuie în mod obligatoriu colectate Apoi, în ceea, ce prive, în ceea ce privește ceea ce a spus Carl, nu cred că e vorba de a spune aici în Europa ce ar trebui să fie un medicament uh, cu rețetă și ce n-ar trebui să fie cu rețetă. Sunt și alte produse farmaceutice care au un uh, impact foarte mare asupra sănătății în afara acestor trei. Și nu înțeleg de ce aceste trei au fost alese uh, în mod expres și cum dorește Comisia să continue cu privire la farmaceutice în viitor? Doamna Estrela. Obrigada, Sr. Presidente. Este debate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere ne arată deja că este vorba de un subiect foarte controversat și mult mai complicat decât ar putea părea la prima vedere. Vorbim aici despre apărarea mediului înconjurător și despre protejarea sănătății publice. Având în vedere aceste lucruri, cred că dezbaterea ar trebui să fie mai deschisă pe măsură ce devine din ce în ce mai profundă, pentru că încă nu s-a răspuns la foarte multe întrebări, după cum s-a spus și înaintea mea. Având în vedere că nu dispunem de informațiile necesare și nu cunoaștem magnitudinea problemei în fiecare stat, ceea ce ar trebui să știm ca să putem lua o decizie, și de asemenea luând în considerare valorile propuse pentru estradiol și pentru diclofenac, e bine, acestea nu sunt compatibile cu tehnicile analitice disponibile la ora actuală. Acest lucru a fost confirmat printr-un studiu înaintat de însăși Comisia. Ei bine, ținând seama de toate aceste lucruri, aș dori să întreb Comisia următorul lucru. Nu ar fi rezonabil, oare, ca într-o primă etapă, pentru aceste substanțe, să fie incluse pe lista de supraveghere și ulterior, când vom avea informațiile defalcate pe state membre, când va fi progresat și tehnologia în mod adecvat, ca să putem uh, scădea valorile limită pentru aceste substanțe. În momentul respectiv, așadar, să punem aceste substanțe pe lista de substanțe prioritare. De exemplu, în Portugalia, propriul meu stat, în țara mea, este obligatoriu să se returneze medicamentele neutilizate la farmacii. Din nefericire, acest lucru nu poate fi verificat întotdeauna dacă toată lumea își duce medicamentele neutilizate la farmacie. Este extrem de dificil așadar pentru noi să reglementăm acest domeniu. Trebuie să luăm în considerare faptul că există anumite tradiții și obiceiuri care sunt schimbate cu greu în timp. Trebuie, bineînțeles, să apărăm, să protejăm sănătatea publică și mediul înconjurător, dar, în primul rând, să vedem care este metoda cea mai bună să îndeplinim acest obiectiv. Vă mulțumesc. Sofia Oconi. Mulțumesc, domnule președinte. Să protejăm apa, utilizarea apei, epurarea apei, toate aceste lucruri se impun pentru a uh, înceta toate aceste probleme cu apa, care afectează atât lumea animală cât și lumea vegetală. Sunt cu toții de acord. Protejarea apei este o prioritate și este o necesitate strategică pe, pentru noi, evident. În acest sens aș dori să felicit calitatea muncii raportorului nostru, Richard Zeber. Este o muncă extrem de dificilă să ajungă să ne înțeleagă pe toți și să găsească un bun compromis. Îl felicit pentru calitatea răbdării și pentru răbdarea sa. În ceea ce mă privește, aș dori să spun că suntem cu toții de acord că modul nostru de viață nu este tocmai în uh, același uh, ritm cu, calitate, cu calitatea mediului înconjurător. Trebuie să acordăm atenție situației economice, precum și situației mai generale în care ne aflăm la ora actuală. Una dintre colegele mele a spus că ne aflăm într-o perioadă de restricții bugetare și noi, parlamentarii, trebuie să Uh, fim responsabili când uh, înaintăm proiecte de acest gen. Înainte de a le impune statelor membre noi obligații de cheltuieli publice, trebuie să cumpănim foarte bine ceea ce dorim să spunem. Aș avea câteva aspecte tehnice pe care aș dori să insist. În primul rând, un anumit număr de substanțe care ar trebui, în opinia mea, să se găsească nu pe lista de supraveghere, nu pe lista de control, ci pe lista de supraveghere, pe watchlist. Astfel, aceste substanțe ar putea fi controlate în mod corespunzător. Apoi, în al doilea aspect tehnic, aș dori să propun ceva. Richard Zeber deja a luat acest lucru în considerare, poate nu așa cum uh, aș fi făcut-o eu. Mă refer la următorul fapt. În ceea ce privește mecanismul de intrare pe listă al substanțelor, este vorba de substanțe prioritare. Există o, are, o anumită metodologie de adăugare la listă, la această nouă listă de substanțe prioritare. Cred că în mod asemănător, ar trebui să existe o metodologie pentru înlăturarea de pe listă a substanțelor prioritare. Dacă, printr-un studiu științific, se științific independent, se, adevăre, se adeverește faptul că substanțele respective nu ar trebui să se regăsească pe listă. Richard Zeber a propus ca un studiu să se facă la fiecare patru ani. Dar de ce la fiecare patru ani dacă există un studiu la un moment dat care arată faptul că substanța X nu mai corespunde criteriilor pentru a se afla pe lista de substanțe prioritare. Iată așadar două aspecte tehnice foarte concise despre care am dorit să vorbesc și trebuie să subliniez faptul că trebuie să ne gândim împreună la echilibrul costuri-beneficii într-un astfel de demers, precum cel de astăzi. Vă mulțumesc. Carl Schlüter, vă rog. Lumea spune că nu avem suficiente date. Mi se pare ciudat atunci că vinem toate aceste produse și nu știm ce facem. Iată, și dar o primă problemă. De aceea am vrut să vă prezentăm studiul suedez. Ei au încercat să facă un model de predicții ce chimicale ar putea avea un efect și apoi care dintre acestea ar avea un, o concentrație care ar determina acest efect. Ei s-au referit la o miime din uh, doza menționată. Au fost 120 de candidați dintre, de substanțe candidate și dintre acestea s-au găsit câteva care în mod normal nu ar avea efecte. Apoi, acest model ipotetic a fost uh, testat în realitate și s-a constatat faptul că 15 substanțe se aflau în substanțe suficiente în alte ca să creeze îngrijorare, dar nici acest lucru nu este suficient pentru că nu știm efectele reale asupra um, uh, vieții din apă. S-au făcut așadar teste pe broaște ca să vedem care ar fi efectele. În experimentele normale nu se găsesc întotdeauna efectele, trebuie să se ia în considerare un ciclu de viață complet s-a găsit un compus farmaceutic care se afla într-o concentrație mai mare în apa tratată decât în doza terapeutică umană. E vorba de levonoriestrel, un contraceptiv. Această substanță și în testele pe broaște arăt, a arătat anumite probleme. Mormologii care fusese expuși la această substanță erau sănătoși după metamorfoza lor. Ulterior însă, broaștele femele erau sterile. Uneori trebuie însă așadar să așteptăm să analizăm întreg ciclul de viață al organismului pe care facem experimente. E nevoie însă de studii, de studii. Și de unde strângem aceste informații? Exact, de unde? Pentru aceste substanțe care nu se dau pe rețetă, avem însă un punct de plecare pe suedezi nu-i doare de 5 ori mai mult uh, decât acum câțiva ani. Iar pe oameni, dacă îi doare ceva, atunci poate că ar trebui să vorbim cu angajatorii și să întrebăm și pe doctor de unde vine toată această durere. Trebuie să analizăm în amonte sursa problemelor. Ar fi trebuit să fie o intervenție scurtă. Nu știu dacă pe viitor vom mai da cuvântul uh, și a doua oară unei persoane care deja a intervit, intervenit. Îi dau cuvântul domnului Cartwright de la Agenția Europeană pentru Mediu, care ni s-a alăturat astăzi. Um, I should say, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint uh, Agenția pentru în Anglia și Țara Galilor, nu din Regatul Unit. Aș dori să prezint anumite informații cu privire la tratarea apelor reziduale în ceea ce privește îndeplinirea standardelor pentru estradiol. Am estimat că peste 11.000 11 de kilometri din râurile noastre, adică 23%, au probleme 11.000 de kilometraj, dar se, pre, se prevede faptul că 17% din această cantitate vor, nu vor trece de testele pentru estradiol, beta-estradiol și 30% pentru alfa și pentru beta-estradiol de asemenea. Orice abordare pentru tratarea apelor reziduale ar trebui așadar uh, să abordeze hormonul sintetic, etinilestradiol. Costurile estimate la care am ajuns noi a fost, a fost de 27 până la 31 miliarde de lire sterline peste, în, într-o perioadă de 20 de ani. Uh, valoarea mai mică a fost asociată nevoie unei de uh, um, tratamente um, avansate, iar valoarea mai mare, 31, uh, unui alt tratament. Costul în general s-a asociat unor îmbunătățiri în uh, metodele de, trata- de um, depurare a apei. Informațiile pe care le-am primit cu privire la diversele tipuri de epurare pentru eliminarea acestor hormoni arată faptul că aceste metode sunt destul de robuste. În, până în 2010 am avut un program care a costat peste 30 de milioane de lire sterline și s-au analizat toate tratamentele convenționale utilizate în Regatul Unit. S-au folosit și um, anumite uzine de epurare pilot unde s-au făcut uh, teste cu beta-carbon. S-au luat foarte multe mostre, în așa fel încât să înțelegem ce pot realiza diferite, diferitele tipuri de procese de epurare. Tratamentele convenționale pot înlătura destul de bine estradiolul, până la 97%, etinilestradiolul, hormonul sintetic așadar, poate fi o porție de aproximativ 50%, folosindu-se chiar și cele mai bune metode convenționale. Acest lucru înseamnă că ar fi nevoie de o reducere foarte substanțială din, a inputului din aceste substanțe. Toate acest lucru depind de uh, locurile individuale care sunt afectate de acest hormon. Un alt aspect al abordării noastre este faptul că avem modele naționale pe care le folosim Avem a, 3000 de tipuri de uh, uzine în care se tratează apa și facem anumite comparații cu uh, apele din râuri în anumite puncte și astfel avem uh, o hartă a riscurilor, a zonelor de risc. Această abordare ne permite să luăm în considerare inputul din uzinele aflate în amonte. Și acest lucru este important, mai important pentru etinile stradiol, deoarece el este pe, um, persistent în mediu. Avem așadar o abordare care ne permite să analizăm diversele tipuri de tratamente și tratamentele minime necesare pentru a obține un anumit nivel de calitate pentru apă. Am estimat costurile bazându-ne pe toate aceste lucruri. De exemplu, în Regatul Unit, în apele aflate la risc, aproximativ 200 de zone de risc. S-a ajuns la un nivel scăzut de amoniac, însă a fost nevoie și de tratamente avansate. În alte zone însă a fost nevoie de îmbunătățiri adiționale aduse tratamentelor convenționale. Sper că aveți așadar acum o idee despre cum am calculat costurile asociate uh, estimărilor noastre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze că am numit agenția greșită. Am înțeles care este agenția pe care o reprezentați într-adevăr. Și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la câteva dintre întrebările adresate. Domnul Kabeldorf are cuvântul. Thank you, thank you very much, Mr. Chairman. I will try and take the, you know, Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să grupez răspunsurile la întrebările pe care le-am primit. În primul rând, deci este o serie de întrebări referitoare la dacă era vorba de o măsură uh, stimulatoare a creșterii economice, a investițiilor și a locurilor de muncă. Din punctul nostru de vedere, nu e vorba de una sau alta, ci e vorba de ambele în același timp. Dacă aceste măsuri sunt gestionate corect, așa cum spuneam, e vorba de un domeniu care este în curs, nu cunoaștem toate tehnologiile, nu știm care este potențialul întreg. Avem acest nou parteneriat al inovației supra apei care ne-ar putea ajuta pentru a elabora soluții în acest domeniu și în domenii noi unde apar noi tehnologii și unde e nevoie de astfel de noi tehnologii. Și dacă le gestionăm în mod corect, atunci aceasta ar putea ajuta industria europeană a tehnologiilor în domeniul apei să fie mai competitive, să facă un pas mai departe și în același timp să rezolve o problemă pe care o avem aici în Uniunea Europeană. Aceasta ar putea genera creștere și locuri de muncă în Europeană și dacă putem exporta aceste tehnologii, atunci și mai bine. Și să nu uităm și procesul de urbanizare la nivel global, acele uh, mega orașe care apar peste tot și unde această problemă va deveni una crucială mai devreme sau mai târziu și există deci potențialul aplicării acestor tehnologii în aceste uh, locuri. Deci e vorba de un răspuns dual din punctul nostru de vedere, atât pentru problemele de mediu din Europa, cât și pentru creșterea economică și locuri de muncă. În al doilea rând, o serie de întrebări referitoare la lista de supervizare. Pentru a clarifica lucrurile, această listă nu este pentru a vedea ce substanțe sunt sau nu periculoase, ci pentru a vedea care este magnitudinea problemei cu care ne confruntăm și pentru a estima această problemă. Este oarecum dificil pentru că nu există obligație de monitorizare dacă substanța nu este pe listă, așa că avem dificultăți în a primi informații de la nivelul UE în legătură cu distribuția acestor substanțe problematice în mediu. Această propunere a listei de supervizare este o modalitate de a face față acestei probleme. Aceasta nu înseamnă că o substanță, dacă intră acolo, rămâne în permanență pe această listă de supervizare. Rămâne atât timp cât este nevoie pentru a estima dacă avem o problemă sau nu cu acea substanță. Deci, din punctul nostru de vedere, introducerea unei substanțe pe această listă ar însemna să rămână acolo timp de 1 până la 3 ani, după care ar putea ieși de pe listă. În felul acesta răspund practic uh, și întrebării uh, cum introducem pe listă o substanță. Exista o întrebare în legătură cu uh, posibilitatea de a condamna anumite substanțe, incluzându-le în această directivă. Răspunsul e nu categoric. Și aș vrea să vă reamintesc că avem două clasificări de substanțe, substanțe prioritare și substanțe periculoase prioritare. Prima lista substanțelor prioritare este cea a substanțelor a, um, a compușilor PPT, așa cum sunt cunoscuți în directiva Rich și directiva pentru apă prevede o perioadă de 20 de ani pentru a hotărâ cum se pot elimina aceste substanțe. Pentru toate celelalte substanțe și substanțele farmaceutice care au fost uh, propuse aici, nu au fost propuse pe lista substanțelor periculoase prioritare. Vă reamintesc acest lucru. Deci, mesajul pe care îl transmitem nu este că aceste substanțe sunt uh, condamnate, ci că trebuie utilizate cu grijă. Un alt comentariu. S-au menționat aici uh, antiinflamatoare, chimioterapie, produse contraceptive. Aș vrea să vă spun care este punctul de vedere al Comisiei. Noi nu spunem că ar trebui să punem capăt utilizării acestor substanțe. Din potrivă, oamenii au nevoie de astfel de tratamente și au nevoie de acces la uh, produse contraceptive, la antiinflamatoare, atunci când e nevoie și, bineînțeles, la chimioterapie atunci când aceasta este tratamentul adecvat. Însă aceasta nu înseamnă că medicamentele sunt utilizate întotdeauna atunci când ar trebui utilizate, ci ceea ce spunem noi este că ar trebui să există o serie de măsuri care ar putea fi utilizate pentru a limita utilizarea unor substanțe în favoarea altora. Știm, de exemplu, că există această problemă cu antiinflamatoarele și uh, faptul că ibuprofenul nu se află pe listă în timp ce diclofenacul este, un motiv pentru aceasta este pentru că ibuprofenul uh, este mai biodegradabil decât uh, diclofenacul. Deci diclofenacul poate fi utilizat. N-ar trebui să intrăm aici în dreptul doctorilor de a face rețetă, pentru că aceasta este de competență statelor membre ar putea să conștientizeze medicii în această privință atunci când uh, fac o rețetă. Există și problema substanțelor care apar în mod natural și care a fost menționată. Și aș vrea să vă reamintesc despre o directivă pe care o cunoaștem toți Um, despre eliminarea acestor substanțe care apar în mod natural, în urma uh, faptului că noi uh, mâncăm, de exemplu, și aceasta face ca în anumite uh, zone urbane mici, de exemplu, să devină o problemă și e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. S-a pus și o întrebare în legătură cu impactul asupra stocurilor de pești și poate uh, la nivel mai general a impactului și a distribuției generale a acestor substanțe în Uniunea Europeană. Pentru unele din aceste substanțe, avem informații doar din partea unui număr limitat de state membre, avem informații suplimentare din literatura științifică, avem pe de altă parte, state membre care nu monitorizează în mod sistematic uh, aceste substanțe și altele care le monitorizează în mod continuu. Și aceasta, bineînțeles, afectează procesul de includere sau nu. În ceea ce privește stocurile de pești, problema aici nu este neapărat legată de stocurile de pești, pentru că unele dintre aceste substanțe afectează capacitatea de reproducere a peștilor, însă pe noi nu ne interesează atât de mult stocurile de pești și politica de pescuit, ci ne interesează impactul la nivel ecologic. Pentru că dacă scoți peștii din acest echilibru ecologic, până la urmă o verigă în acest ecosistem se dezechilibrează și pot apărea probleme la nivelul biodiversității. S-a vorbit și despre implementare a existat un raport recent în legătură cu implementarea directivei asupra apei și așteptăm ca în următoarele două săptămâni să se publice un alt raport important în legătură cu directiva cadru privind apa. Așa că aș vrea să rog pe domnul Florence să citească acest raport și probabil că vom avea atunci ocazia să dezbatem pe larg. Comisia, bineînțeles că dorește să se implementeze ceea ce avem. În primul rând să implementăm ceea ce avem, să facem o mai bună integrare cu celelalte politici decât să creăm legislații noi. Dar aceasta este o parte a procesului de implementare a directivei cadru privind apa, și anume aceea de a evalua acele substanțe care cauzează probleme pentru mediu. În încheiere, câteva comentarii în legătură cu costul am ascultat cu foarte mare atenție ce s-a spus aici eh, din partea reprezentantului Agenției pentru Mediu din eh, Anglia și din țara Galilor. Aș vrea să vă reamintesc că costurile care au fost menționate pleacă de la premiza eh, soluției cele mai costositoare, aceea de la sfârșitul procesului, deci vorbim despre un cost maxim. Și am ascultat cu atenție și cifrele care au fost citate aici. În studiul de impact pe care l-am făcut, am citat și noi um, o cifră, o sumă de 11 până la 18 euro per capita anual. Și am ascultat ce s-a spus în legătură cu costul suplimentar pentru Anglia și Țara Galilor pe următorii 20 de ani și calculele finale uh, se pare că duc până la 25 până la 30 de euro per capita anual, ceea ce ținând cont de faptul că noi nu hotărâm la nivelul uh, Uniunii Europene ce trebuie să facem, ci uh, la nivelul statului membru să ia această decizie, cred că nu este prea corect. Avem cifre asemănătoare și din partea autorităților germane care ne-au comunicat astfel de cifre în acest uh, sens. Deci cred că există oarecum o convergență, că ne apropiem de o sumă de 20-30 de euro per capita anual pentru tratarea apelor. Și pentru a răspunde unei ultime întrebări în legătură cu beneficii suplimentare, dacă pot exista, da, dacă eliminăm o serie de substanțe care sunt uh, prezente în apă, se rezolvă și alte probleme de mediu. Vă mulțumesc, domnule președinte. În final îi dăm cuvântul domnului raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii. Vreau să mulțumesc de asemenea reprezentantului Comisiei și a, reprezentantului Agenției uh, pentru Mediul din Marea Britanie. Cred că tot ceea ce am discutat astăzi a dovedit importanța subiectului. Unele dintre întrebările pe care le-am adresat cu toții au fost deja uh, soluționate de intervenția reprezentantului Comisiei, altele rămân în continuare de negociat pe parcursul lunilor următoare. Cred că însă că esența este următoarea suntem cu toții convinși că am făcut mult în ceea ce privește garantarea cal calității apei până în momentul de față, dar mai rămân multe de făcut. Cred că acesta este mesajul de bază. Uh, nu vreau să mai fac uh, alte uh, comentarii Uh, cu excepția celuia că, iată, raportul nostru, propunerea comisiei, amendamentele introduse de colegi arată clar că cu toții ne dorim să creăm un cadru legislativ perfect pentru uh, apă. Uh, consumate de către cetățenii europeni. Deci, iată, cu toții ne-am sufulcat mânecile și am pornit la, la luptă. Există, după cum vă spuneam, o serie de subiecte care încă nu au fost soluționate, dar cu siguranță pe parcursul negocierilor ulterioare vom ajunge la un uh, numitor comun. Dacă ne uităm la amendamente, spre exemplu, ne dăm seama că suntem mult mai apropiați de acest numitor comun decât am uh, ne-am imagina în urma ascultării acestei dezbateri de astăzi. Eu cred că um, suntem cu toții de acord că directiva cadru privind apa este una bună, conține o serie de prevederi cât se poate de bune, care vor deveni și mai bune odată cu uh, implementarea unor noi măsuri și anume a celor măsuri care, sunt, care au fost discutate astăzi de către noi într-o manieră, bineînțeles, rafinată. Și rafinarea acestor măsuri este uh, obiectivul nostru al tuturor și vom reuși să-l atingem. Cu siguranță vom reuși să stabilim cum e, într-adevăr, cu standardele acestea de calitate a mediului. Uh, suntem cu toții conștienți de faptul că toate aceste măsuri necesare sunt uh, Uh, sau vor fi costisitoare și tocmai de aceea eu propuneam o devansare a termenului de punere în aplicare a acestor măsuri. Dar sunt absolut convins că efectele pe care aceste măsuri le vor avea uh, pe viitor, atât în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, cât și în ceea ce privește sănătatea publică, vor fi covârșitoare. Vorbim aici despre politica uh, privind resursele și politica privind apa uh, este esențială, deoarece apa este considerată a fi una dintre resursele esențiale și iată că ne vom asigura că această uh, resursă esențială va fi într-adevăr protejată. Vom continua negocierile cu raportorii din umbră. Din punctul meu de vedere vom reuși să găsim o poziție comună pentru că pozițiile nu sunt chiar atât de divergente și sper că într-un final vom reuși să uh, influențăm în sensul dorit de noi și, de, și Consiliul European și că și sunt absolut uh, încrezător că la finalul uh, întregului proces legislativ vom reuși într-adevăr să promulgăm un act legislativ de bună calitate. Cu siguranță vom discuta despre substanțele farmaceutice, etc., etc., dar sunt absolut convins că vom ajunge la un consens. Vă mulțumesc. Iată o, un anunț plin de optimist, optimism. Vă urez mult succes, domnule Zeber. Uh, termenul uh, de depunere a amendamentelor este 7 noiembrie, ora 12. În plen vom discuta acest, sau vom vota acest raport în ianuarie. Acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre mecanismul Uniunii, mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene. Îi dau cuvântul doamnei raportoare, și anume doamnei Gardini. Dente. E, mi permetta di fare anche da parte mia le congratulazioni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să o felicit pe doamna Clas pentru uh, funcția pe care, iată, astăzi a ocupat-o. Și acum să trecem la mecanismul uh, de protecție civilă a Uniunii Europene. La începutul ședinței noastre, o colegă vorbea despre inundațiile cu care se confruntă statul pe care îl reprezintă. Ca italiancă, dați-mi voie să vă spun că au trecut 46 de ani de la marea um, inundare, de la marile inundații care au afectat orașul Florența. Florența a fost atunci puternic, puternic afectată, atât cetățenii cât și uh, clădirile care reprezintă practic patrimoniul uh, mondial au fost uh, puternic afectate. Pe vremea aceea, din fericire, ne-am bucurat de sprijinul voluntarilor italieni, dar și a voluntarilor din întreaga Europa care au venit la Florența pentru a sprijini populația și pentru a salva clădirile istorice. Catastrofa de atunci a fost într-adevăr una imensă și astfel de evenimente nu trebuie să fie niciodată uitate. De ce? Pentru că Bazându-ne pe experiențele trecute, trebuie să cristalizăm și uh, măsurile și procedurile pe care ni le dorim pe viitor pentru protecția mediului înconjurător. Bazându-ne pe experiențele trecute, vom putea, într-adevăr, să dăm dovadă de ambiție și de hotărâre, calități de care avem într-adevăr nevoie. Haideți să fim, să ne lăsăm stimulați de cele întâmplate în trecut. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc uh, tuturor colegilor. A- ați depus într-adevăr tare multe amendamente, este vorba de 226 de amendamente, amendamente care cu siguranță ne vor ajuta să impulsionăm acest proiect al, privind uh, mecanismul de protecție civilă. Sunt absolut convins convinsă că aceste amendamente ale dumneavoastră vor transforma mecanismul de protecție civilă într-unul într-adevăr uh, eficient. Astăzi voi încerca să fiu cât se poate de succintă. De ce? Pentru că astăzi îmi doresc să ascult părerile dumneavoastră. Vreau să ascult uh, opiniile diferiților colegi din diferitele familii uh, politice. Uh, eu am uh, creat trei sau am împărțit amendamentele în trei grupe diferite. În prima grupă se in, integrează amendamentele care vizează clarificarea formulărilor. Aceste amendamente își doresc pur și simplu eliminarea oricăror ambiguități la nivel lingvistic. Tot aici includ uh, amendamentele care vizează suveranitatea națională, protecția uh, civilă, definirea conceptelor de protecție civilă. Practic, aceste amendamente din grupa întâi nu schimbă cu nimic uh, propunerea în sine sau substanța propunerii, ci pur și simplu îmbunătățesc formularea propunerii. Aceste amendamente ne arată cât se poate de clar care sunt ambițiile noastre. A doua grupă de amendamente este reprezentată de sau cuprinde acele amendamente care slăbesc practic propunerea inițială. am ținut și voi ține cont de aceste amendamente în măsura în care ele, într-adevăr, sunt uh, necesare în contextul discuțiilor noastre. Eu sper că pe parcursul discuțiilor voi reuși să-i liniștesc pe unii dintre colegii care au introdus aceste amendamente. Și sper din a, în uh, același timp că uh, vom reuși să îmbunătățim aceste uh, amendamente, să le modificăm astfel încât ele să genereze acel, acea plus valoare pe care ne-o dorim cu toții. Există amendamente incluse în această grupă care practic sugerează faptul că situația actuală este suficient de solidă, suficient de uh, bine organizată. Uh, lucru care nu este neapărat corect. Acestea erau uh, argumentele din cea de-a doua grupă. Dar mai există și o a treia grupă care dore, uh, cuprinde amendamente care doresc să uh, ducă mai departe propunerea comisiei, doresc să întărească și mai mult propunerea comisiei. Există amendamente care vizează fonduri suplimentare pentru uh, căile de transport, pentru măsurile de reacție, etc. Dar dacă ne uităm la toate aceste amendamente, indiferent de grupa din care fac ele parte, ne dăm seama că numitorul comun nu este prea departe. Pentru că cu toții ne dorim câteva lucruri cât se poate declare. Și anume, nu dorim ca uh, cei din comisie să aibă noi prerogative, de asemenea, nu dorim ca statele membre să aibă posibilitatea de a, de a folosi într-o manieră necuvincioasă bunăvoința statelor, celorlaltor state membre uh, și ne dorim cu toții ca acest mecanism să ducă într-adevăr la salvarea vieților umane. Eu cred că Parlamentul European per, așa, per ansamblu își doresc, dorește în acest context să dea dovadă de ambiție uh, și să țină cont de dorințele tuturor celor uh, afectați. E unul dintre domeniile în care ne-am dat cu toții seama um, o Europa mai potentă este necesară. Cetățenii europeni își doresc ca Europa să fie mai potentă în ceea ce privește uh, protecția civilă cetățenii europeni își doresc ca Europa să fie pentru toți și să dea dovadă într-adevăr de solidaritate. Și iată, pornind de la acest fundal, această propunere legislativă este o șansă imensă oferită uh, nouă de a oferi, de a pune la dispoziția organelor și instituțiilor abilitate a fondurilor necesare pentru evitarea, de ce nu, uh, prevenirea, de ce nu, a unor catastrofe imense cu care ne-am uh, uh, confruntat în trecut. Și mă refer aici la catastrofele pentru care, la nivel național, într-adevăr, nu se pot lua măsurile potrivite. Este vorba despre acele, acea magnitudine de dezastru, a dezastrelor care necesită necesită în mod esențial o solidaritate la nivel european. Eu sper că, într-adevăr, acest mod, uh, mecanism, și de fapt sunt sigură că acest mecanism de protecție civilă se va ridica la nivelul uh, așteptărilor noastre ale tuturor. Deci, aștept uh, intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc doamnei Gardini pentru acest raport, pentru că a făcut câteva schimbări foarte pragmatice care întărește obiectivul și scopurile acestui mecanism. Există prea multe amendamente pentru a face comentarii pe marginea tuturor, așa că am să spun doar câteva cuvinte în legătură cu amendamentele care sunt mai interesante din punctul meu de vedere. Amendamentul uh, domnul Schumann în legătură cu plasarea activelor pentru asistența pe teritoriul uh, european. Cred că trebuie menținut. Poate că sugestiile făcute ar putea fi uh, monitorizate de către Consiliu, însă atunci când e vorba de ajutor umanitar nu poate că să susțin această idee. Doamna Estela a făcut contribuții foarte bune, în special în legătură cu funcționarea Centrului de Răspuns European în legătură cu planurile de urgență la nivel național. Și dacă n-ați vizitat încă acest centru, v-aș recomanda să o faceți pentru că e foarte interesant să vedeți ce se face acolo. Amendamentele doamnei Hasi, de asemenea, sunt foarte bune și câteva dintre amendamentele domnului Rossi sunt constructive, în special unul care sper totuși să nu fie preluat și anume uh, acela de a se centra doar pe activitățile voluntare. În rest, amendamentele sunt rezonabile dacă se mențin uh, elemente voluntare, cum ar fi, de exemplu, cursurile de formare, uh, instrucțiuni strategice, uh, dar menținerea mecanismului în întregimea sa la nivel voluntar a face ca statele membre să împărtășească uh, informația, să comunice, să participe, toate acestea, dar în mod voluntar n-ar funcționa. E clar că toată lumea ar dori să participe, însă cred că abordarea uh, aceasta voluntară n-ar fi bună pentru stabilitatea mecanismului. Raportorii din umbră vor negocia a, aceste lucruri, cu excepția câtorva puncte care trebuie lămurite, așa cum arăta și doamna Gardini. Dar cred că trebuie să avem și o poziție foarte puternică în legătură cu planurile de management a riscului, care trebuie să fie obligatoriu și participarea statelor membre. Vă mulțumesc. Acum vreau uh, să-i dau do- cuvântul doamnei Estrela. Vreau să-mi cer scuze, doamna Estrela, pentru că dumneavoastră ar fi trebuit să, să luați mai întâi de toate cuvântul. Dar iată că vi-l dau acum. Prezident. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Dezastrele naturale sunt din ce în ce mai frecvente și din ce în ce mai devastatoare. Așa cum a arătat a, uraganul Sani, care a lăsat o situație tragică în Statele Unite și în zonele afectate. Aceasta are de-a face cu multe elemente, cu presiunea urbanistică, cu degradarea mediului și așa mai departe. De aceea mi se pare că e esențial să avem o politică de prevenire uh, întărind și eficiența mecanismului de protecție în fața dezastrelor și răspunsul integrat la nivelul Uniunii Europene, lucru care se reflectă în această propunere a doamnei Gardini. Noi, din partea socialiștilor și democraților, am prezentat mai multe propuneri de amendament și acestea cu obiectivul de a îmbunătăți propunerea Comisiei Europene. și, de asemenea, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor care doresc un mecanism de protecție civilă eficient. Un mecanism care să elaboreze hărți de gestiune a riscului și o cooperare între statele membre pentru a oferi împreună un răspuns dezastrelor naturale. Iată de ce susținem ideea ca acțiunile de prevenire să includă nu doar un inventar, ci și o cartografiere a posibilelor riscuri, a zonelor afectare, o actualizare a zonelor, a programelor de gestiune, ținând cont de evaluarea riscurilor făcute la nivel regional și local. De aceea propunem ca aceste planuri și aceste programe să se realizeze până în anul 2014. Acum, în ceea ce privește dezvoltarea acestei capacități de reacție a Uniunii Europene, noi credem că ar trebui să se includă aici o capacitate de tip orizontal care susțină uh, capacități de răspuns de urgență imediată și care se dezvolte capacitatea de răspuns pentru dezastre puțin probabile, dar cu un impact foarte mare și aceasta ar putea reprezenta o continuare a proiectului pilot de creare unor um, rezerve aeriene, de exemplu, pentru lupta împotriva incendiilor forestiere. Deci o consolidare a acestui proiect. Considerăm că ar fi bine să uh, includem și niște stimulente pentru statele membre pentru ca în mod voluntar să-și pună la dispoziție resursele sale pentru a vorbi în felul acesta de un program cu adevărat european, puternic. Pentru aceasta propunem o creștere de 40% a costurilor eligibile la nivel european pentru răspunsul în caz de urgență și această creștere a reprezenta 90% o creștere de 90% față de costurile totale care au fost prevăzute pentru eliminarea lacunelor. Prin creșterea finanțării europene, considerăm că aceasta ar trebui să reprezinte un stimulent pentru statele membre. Nu ar trebui să fie un stimulent pentru ca statele membre să reducă costurile la nivel național, pentru că statele membre ar trebui să mențină același nivel de finanțare la nivel național, așa cum este prevăzut la ora actuală, și să-și mențină ambițiile în acest domeniu. De asemenea, ar trebui să se garanteze întărirea transparenței și planurile naționale de pregătire. Iată de ce am cere Comisiei să propună niște programe de evaluare voluntară a strategiilor de evaluare a statelor membre care ar putea fi făcută de către peer review prin niște criterii de evaluare definite dinainte și care să întărească uh, capacitatea de pregătire a Uniunii Europene. S-a vorbit aici, s-au prezentat 263 de amendamente și ni se pare că ar fi foarte util dacă doamna Giardini, raportorul nostru, ar prezenta un amendament de compromis. Noi rămânem în continuare deschiși pentru a studia această posibilitate pentru a ne aduce contribuția și pentru a face un schimb de păreri pentru ca propunerea finală să fie una coerentă și de consens. O propunere care să răspundă așteptărilor cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, Edith Estrela. Domnul Sousas, doamna Sousas, mă scuzați, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să o felicit pe doamna Gardini pentru acest raport și pentru că a știut să introducă aici acele chestiuni importante atunci când s-a elaborat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Unii au arătat deja că la originea acestei propuneri legislative se află faptul că dezastrele naturale sunt din ce în ce mai numeroase și că multe dintre aceste dezastre naturale au de-a face, din păcate, cu schimbarea climatică și cu consecințele pe care ea le aduce pentru mediu. Și acestea au afectat nu doar cetățenii, ci și patrimoniul nostru material și cultural. Vom avea, bineînțeles, ocazia să avem o dezbatere mai aprofundată pe această temă și a posibilelor amendamente de compromis care vor fi prezentate. Însă am dorit să prezentăm în două, trei idei principale poziția grupului nostru politic și care sunt la originea amendamentelor pe care le-am prezentat eu. În primul rând, fără a reaminti aici care sunt obligațiile statelor membre, atât la nivel intern, deci obligații față de cetățenii săi, um, cât și în ceea ce privește relațiile reciproce cu alte state membre, pe lângă acea obligație, aceste obligații care există deja și sunt definite, credem că în cazul unui dezastru, reacția nu poate fi ad hoc și după ce acest dezastru s-a produs. Iată de ce ni se pare important să existe o coordonare a resurselor la nivel european și un adevărat răspuns integrat și eficient. E clar că e foarte important să dispui de ajutor reciproc și că trebuie să se compare parametrii de evaluare a riscurilor și evaluarea acestor planuri. Știind, bineînțeles, că prevenirea este foarte importantă și că pe de altă parte este un domeniu foarte extins. Așa că dacă încercăm să definim cum ar putea fi definită cum ar putea fi prevenit un anumit dezastru, cred că nu ne-ar fi de ajuns toată această după masă. Oricum, prevenirea este într-adevăr importantă, dar nu numai, ci și această capacitate de reacție. Și tocmai din acest motiv și fără să ne amestecăm în niciun fel în treburile interne și în suveranitatea statelor membre, ar trebui să fim în stare să reacționăm în mod eficient atât în ceea ce privește prevenirea, cât și în ceea ce privește reacția. Se spune că acest mecanism de protecție civilă este un mecanism solidar. Foarte bine, suntem de acord, dar Atenție, pentru că există o altă chestiune care mi se pare importantă aici. Acest mecanism, care este solidar, din punctul nostru de vedere, ar trebui să reprezinte un ajutor umanitar și civil. Și aceasta nu înseamnă totuși că în unele cazuri, atunci când se dovedește că există o lipsă clară de resurse civile și că uh, trebuie să se recurgă la, la resurse uh, civile voluntare, de, acest lucru să se poată face, însă cu anumite garanții. Și aceasta ținând cont de criteriile de la Oslo și că orice apel la forțele militare pentru a ajuta forțele civile trebuie să fie coordonat de, coordonată de către autoritățile civile și în niciun caz autoritățile militare nu pot controla această intervenție. În acest sens am prezentat amendamentele 62 și 211. Să existe întotdeauna un control civil în cazul unei intervenții militare. Iată ce aveam să vă spun. Vă mulțumesc! Și cred că n-am vorbit 10 minute, nu? Cred că am vorbit un pic mai puțin. Danke, Frau Vorsitzende. Nu skal jeg nok holde, forholde mig kort her, og for jeg, jeg behøver jo... Voi încerca să vorbesc pe scurt, deoarece nu trebuie să repet chiar totul. Bineînțeles, trebuie să ne referim la prevenire și la coordonare și la uh, împărtășirea celor mai bune practici și așa mai departe. Eu vreau să spun că ECR sprijină ideea generală de, a de um, o gestiune integrată a riscurilor pe baza unei abordări uh, anumite. Noi avem anumite îngrijorări în ceea ce privește principiul subsidiarității mai ales în ceea ce privește anumite eforturi care depășesc competențele de la articolul 196 din tratat. Aici este vorba de cerința de a împărtăși planurile de gestiune a riscurilor cu Comisia. Amendamentele noastre țintesc un cadru mai îngust, în așa fel încât să ne asigurăm că respectăm tratatul. Suntem împotriva ideii unei uh, subsidiarități 100% EU, pen, UE pentru activele comune și pentru logistică. Credem că pe viitor anumite țări își vor face propriile investiții în, uh, aceast, uh, în acest domeniu. Noi credem că este extrem de îngrijorător unde se poate ajunge cu această creștere a bugetului propusă de comisie. În încheiere aș dori să spun că salutăm propunerea atâta vreme cât este proporțională cu tratatul și respectă tratatul. Și atâta vreme cât uh, ne oferă o plusvaloare, în așa fel încât să nu riscăm să ajungem într-o situație în care activele UE înlocuiesc obligațiile naționale. Așteptăm și noi să negociem uh, pentru un compromis. Mulțumesc foarte mult, raportare, pentru munca sa. Peterle, das Wort. Urmează domnul Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am senzația că doamna raportoare cunoaște bine situația și știe care sunt lucrurile necesare de asemenea, uh, cunoaște prea bine lucrurile care pot fi puse în aplicare. E drept, schimbările climatice cu care ne confruntăm în momentul de față uh, ne arată cât se poate de clar că așteptările din punctul de vedere al protecției civile la nivel european vor crește. Trebuie să ținem cont de buget, trebuie să ținem cont de acești factori de uh, Uh, mediu și să găsim o soluție potrivită pentru asigurarea siguranței, pentru a oferirea siguranței necesare cetățenilor europeni. Dar știm prea bine că trăim într-o perioadă de criză și tocmai de aceea uh, Uh, ambițiile noastre trebuie să se încadreze clar în bugetul care ne este alocat în momentul de față. Și trebuie să ținem cont de fondurile pe care le avem într-adevăr la dispoziție. Am uh, introdus doar două amendamente și vreau să comentez amendamentul 46. Nu, de fapt îmi cer scuze, spune domnul uh, vorbitor. Uh, vorbesc despre amendamentul 259, care ne spune clar că uh, catastrofele naturale nu țin cont de granițe. Și tocmai de aceea noi trebuie să ne asigurăm că și potențialele noi state membre ale Uniunii Europene, statele candidat, beneficiază și pot beneficia de ajutorul Uniunii Europene. Prin urmare, trebuie să ținem cont de toate fondurile care sunt uh, alocate acestor state în momentul în care creăm uh, planuri de gestiune a catastrofelor în aceste state. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să, să o felicit pe doamna Gadini pentru acest raport. E important ca în acest, acest domeniu să avem într-adevăr o cooperare europeană. Eurobarometru ne arată cât se poate de clar că cetățenii europeni se așteptă că Uniunea Europeană să oferă asistență în momentele în care această asistență este necesară. Și uh, Tocmai de aceea, iată, acesta este un domeniu în care granițele, într-adevăr, n-ar mai trebui să existe între diferitele state membre ale Uniunii Europene. E drept, suveranitatea națională în domeniu trebuie să fie respectată, însă în același timp trebuie să înțelegem cu toții că fără măsuri coordonate nu vom putea obține absolut nimic. Deci eu sper că uh, membrii Consiliului își vor da seama, vor înțelege lucrul acesta și vor uh, da la o parte toate micile îngrijorări pe care poate le mai au în momentul de față. Doamna raportoare pur și simplu a completat propunerea comisiei. Comisia își dorea acte de punere în aplicare, doamna Gadini pro- propunea acte delegate. Însă eu cred că ar trebui să definim mult mai bine unele criterii și să le includem pe acestea în, în propunere. Haideți să nu uh, permitem comisiei să, să vină uh, doar cu propuneri pe care noi trebuie să le votăm, ci haideți să ne oferim și nouă posibilitatea de a um, stimula comisiei să, să uh, facă anumite propuneri. Haideți să fim și noi mai proactivi. Însă acesta este singurul comentariu pe care îl pot face. Propunerea este una bună și sper că se va bucurat de majoritate. Vă mulțumim. Urma, urmează acum domnul Das din partea Comisiei. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei, raportorului și celorlalți membri pentru sprijinul pe care îl acordă propunerii și noi credem că majoritatea amendamentelor înaintate sunt uh, în mare lor majoritate pozitive și doresc să consolideze propunerea Comisiei. Acest sprijin este extrem de important pentru noi. Este important deoarece este prima oară când Parlamentul European uh, se află în procedura de codecizie cu privire la aceste aspecte și este foarte interesant să vedem ce, ne, ce poate aduce în plus. Toate aceste lucruri se conformează vederilor uh, cetățenilor europeni și am constatat faptul că cetățenii sprijină propunerile noastre. Avem nevoie de dumneavoastră să contrabalansați ceea ce se întâmplă în Consiliu. Dorim așadar să colaborăm cu dumneavoastră îndeaproape și sperăm că ne veți sprijini pe parcursul negocierilor în continuare. Câteva aspecte punctuale la care s-a făcut referire. Aș dori să subliniez, să subliniez ceea ce a spus doamna Gardini. Status quo nu este suficient în opinia Comisiei. Schimbările climatice sunt din ce în ce mai uh, uh, riscante și s-a făcut foarte multă referire la aceste lucruri. Există însă și multe alte riscuri emergente uh, posibilități puțin explorate și trebuie să fim pregătiți și pentru acestea. De exemplu, efectele furtunilor solare asupra societății actuale este ceva ce încă nu s-a analizat și trebuie să ne pregătim și pentru aceste probleme. Poate că acest lucru nu s-ar putea face la nivelul statelor membre individuale și așadar am avea mai multe avantaje dacă am, dacă am colaborat. De asemenea, este și evenimentele extreme de um, climă, care vedem la ora actuală că lovesc în din ce în ce mai imprevizibil sau um, cenușa vulcanică sau uh, furtunile precum uraganul Sandy. Toate aceste lucruri ne arată că avem nevoie de colaborare mai mare. Toate aceste calamități um, apar în momentul unei crize financiare și de aceea este și mai multă nevoie să lucrăm împreună. Pur și simplu avem nevoie să găsim uh, Uh, metode mai eficiente, mai rentabile ca să facem față dezastrelor. De aceea, Comisia a făcut o propunere în care se concentrează pe mai multă prevenire, pe mai multă planificare și pe o colaborare crescută în vederea punerii în comun a resurselor pentru a trece peste uh, aceste calamități. Aș dori să fie un lucru extrem de clar. Nimic din ceea ce se propune de către Comisie nu are intenția de a înlocui responsabilitatea statelor membre. Din potrivă, acest act legislativ aduce aminte statelor membre de responsabilitățile sale elementare în ceea ce privește protecția civilă. Întreaga propunere se fundamentează pe principiul subsidiarității. Am dorit foarte mult să încurajăm statele membre să uh, și și mai multe responsabilități în acest domeniu și să se asigure că sistemele lor de protecție civilă se află în uh, starea necesară și dispun de resursele necesare pentru a face față cataclismelor naturale. Ne salutăm faptul că Parlamentul European uh, dorește să păstreze o poziție foarte fermă în această problemă. Cum a spus și doamna Taylor, aș dori să subliniez aspectul participării voluntare la uh, activele împărtășite. Cred că noi căutăm aici un echilibru corect și încercăm să îmbunătățim previzibilitatea cooperării, pe de-o parte. În același timp, dorim să păstrăm uh, sistemul de responsabilități al statelor membre și caracterul voluntar. Trebuie găsit așadar un echilibru între aceste aspecte și trebuie găsit un echilibru care, ne permite, care să ne permită să avem un nivel mai înalt de previzibilitate al colaborării în acest domeniu. Apoi, ce mai este important pentru noi este să avem o abordare mai uh, bazată pe riscuri, abordare a, gestionării, a gestiunii dezastrelor. Împărtășirea informațiilor este un pas esențial, este un punct de pornire esențial. Trebuie să știm cum își evaluează statele membre riscurile și cum plănuiesc să le facă față în momentul în care acestea survin. În ceea ce privește um, The concept of the voluntary pool în ceea ce privește punerea în comună a resurselor, noi am uh, constatat că aici este vorba de un de aspecte care devin deja achi și opinia comisiei este că stimulentele sunt necesare să facem uh, pentru ca statele membre să își pună în comun activele. Finanțarea transporturilor este importantă aici, în mod special, deoarece este vorba de un cost specific participării statelor membre la punerea în comună a activelor și nu este inclusă în uh, bugetele naționale pentru protecție civilă ale statelor membre. Când statele membre își pregătesc bugetele pentru bugetele naționale pentru protecție civilă, nu vor lua în considerare costurile ajutorării uh, ajutorării celorlalte state membre uh, în cazul în care se petrec dezastre pe teritoriile acelora. Așadar, singura metodă de a rezolva toată această problemă este să luăm în considerare costul de transport într-o proporție foarte mare la nivel european. Apoi, riscul uh, moral este un risc care trebuie luat în considerare foarte uh, serios. Nu dorim să creăm un sistem care încurajează o, o încurajează statele membre să se bazeze prea mult pe solidaritatea europeană. Am introdus prevederi cu privire la mai multă transparență din partea statelor membre în ceea ce privește riscurile la care se expun și capacitatea lor de a face față acelor riscuri. Noi dorim să existe această transparență între statele membre. Apoi, în ceea ce privește activele finanțate de UE, ne-am limitat propunerea la anumite tipuri de active, așa numitele riscuri cu probabilitate scăzută, dar cu impact major. Este vorba de riscuri în care statele membre, în domeniul cărora statele membre nu investesc suficient la ora actuală. Și care nu are niciun sens să investească în mod individual 27 de state membre. Aici avem nevoie să lucrăm în comun la nivel european și să analizăm uh, um, anumite uh, posibilități de a împărtăși costurile și poverile. În încheiere aș dori să menționez câteva lucruri. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat și, în al doilea rând, aș dori să salut ceea ce a spus doamna Taylor. Centrul de monitorizare a informației este uh, se află în cadrul Comisiei Europene. Dacă doriți să aflați mai multe despre acesta, puteți să îl vizitați și se poate organiza o scurtă întâlnire acolo. În opinia mea, acest lucru ar putea ajuta oamenii să înțeleagă mai îndeaproape și într-un mod mai practic ce se face la acest nivel. Vă mulțumesc! Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul în cele în urmă uh, doamnei raportor Gardini. Mulțumesc! Voi vorbi foarte pe scurt. Mulțumesc pentru această dezbatere pozitivă. Toate contribuțiile antevorbitorilor au fost importante. Aș dori să mă refer la un cuvânt pe care l-a folosit Comisia, echilibru. E într-adevăr important să ajungem la echilibru, să găsim un teren comun Există, bineînțeles, îngrijorări personale care trebuie luate în considerare aici. De însă cu toții lucrăm înspre același cel. Sunt foarte optimistă, așadar. Mă aștept că, la faptul că vom ajunge la un acord în curând. Mă refer aici și la sugestiile doamnei Estrela. În ceea ce privește amendamentele de compromis, cred că putem uh, organiza câteva întâlniri bilaterale pentru a analiza mai în profunzime anumite subiecte. Astfel vom putea ajunge la o anumită procedură, de exemplu cu doamna Ana Rosbach putem discuta mai mult, are anumite îngrijorări cu care sunt perfect de acord, iar scopul final pe care îl descrie este un lucru cu care pot fi în totalitate de acord putem fi, putem găsi un teren comun aici. Acum un an, în Japonia, am văzut uh, anumite scene de care ne-a adus aminte uraganul Sandy acum. Chiar și superputerile mondiale uneori nu pot face față cum trebuie acestor dezastre și ne dăm seama că nu suntem în poziție de a le prevedea. Trebuie să recunoaștem faptul că lucrurile care înainte erau de negândit trebuie luate în considerare acum. Status quo-ul nu este suficient, într-adevăr. Status quo-ul nu poate fi altceva decât un punct de pornire pe care să construim pe viitor. Am înțeles că s-au înregistrat progrese și la Consiliu, deși Comisia ne-a adus aminte de faptul că Parlamentul are un cuvânt important de spus aici. Prin urmare, Parlamentul ar trebui să uh, ia în considerare sugestiile aflate pe masă, pentru că guvernele statelor membre ar putea să vadă aceste sugestii într-o altă lumină. Așadar, consider că avem un început bun și sper că alături de raportorii din umbră, împreună cu aceștia vom ajunge la o soluție. Încă un lucru, uh, experimentul făcut uh, astă vară a mers foarte bine, de exemplu, în ceea ce privește răspunsul la focurile, la incendiile din pădure, din păduri de această vară. Nu putem să ignorăm acest risc pe teritoriul Europei. Este foarte clar faptul că anul viitor vom avea anumite carențe în acest sens în capacitatea noastră de răspuns la acest fel de riscuri. Trebuie așadar să ne mișcăm repede pentru că cetățenii noștri se așteaptă la acest lucru. Vă mulțumesc. Pe 28-29 noiembrie vom vota acest raport în cadrul comisiei. Este un uh, raport pe care, conform articolului 50, trebuie să-l tratăm împreună cu o, cu uh, o altă comisie și de data aceasta este breve. Și acum trecem la punctul 7 de pe ordine, uh, ordinea de zi. Este vorba despre directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale și a regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul uh, sistemului de informare al pieței comune. Pare un subiect simplu, dar nu este. Prin urmare, haideți să o ascultăm pe doamna raportoare, doamna Weiss Gerber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru buna colaborare pe care am avut-o. Am avut 83 uh, de amendamente, mare majoritate dintre acestea contribuie într-adevăr la o îmbunătățire a propunerii comisiei și tocmai de aceea au fost incluse în raportul meu. Am reușit să creăm 10 amendamente de compromis care vor contribui la scurtarea perioadei de vot, spre fericirea noastră al tuturor. Am reușit să creăm aceste 10 amendamente de compromis, deoarece multe dintre amendamentele introduse mergeau exact în aceeași direcție și tocmai de aceea multe dintre amendamentele introduse au putut fi uh, incluse în amendamente de compromis. Singura uh, problemă a fost uh, opoziția pe care am întâlnit-o în rândul uh, colegilor de la GUE, dar dați-mi voie acum să prezint aceste amendamente. Dar nu înainte, bineînțeles, de a prezenta mulțumirile mele secretariatului, în special doamnei Romano doamnei Romano și vreau să mulțumesc și colaboratorilor mei care au reușit într-adevăr să muncească mult asupra acestui subiect. Mai întâi de toate, amendamentele consolidate cu privire la uh, cunoștințele lingvistice, 4, 9 și 10. Aceste amendamente consolidate includ o mulțime de amendamente. Mulți dintre colegi au fost de părere că comisia noastră trebuie să transmite un sistem cât se, un uh, mesaj cât se poate declar Comisiei IMCO cu privire la importanța cunoștințelor lingvistice pe piața muncii, în special pe piața muncii uh, care vizează uh, sănătatea, domeniul sănătății. Din păcate, au existat multe cazuri nefericite, tocmai din cauza faptului că uh, angajații din uh, state străine nu aveau uh, bune cunoștințe de limbă. Tocmai de aceea noi cerem ca aceste cunoștințe de limbă să fie într-adevăr solide, să corespundă sistemului, uh, să corespundă nivelului C1. De asemenea, am cerut să se găsească soluții pentru state precum Belgia și uh, Luxemburg, uh, state în care există mai multe limbi oficiale. Noi, în amendamentul nostru de compromis, spuneam că trebuie să fie evaluată, ev- evaluate cunoștințele lingvistice specifice regiunii, regiunii în care angajatul va lucra. Deci, dacă ne referim la Belgia, atunci uh, candidații trebuie să aibă cunoștințe solide de flamandă în cazul în care lucrează în Flandra, de franceză în cazul în care lucrează în Valonia. Deci aceste amenamente consolidate sunt uh, cele uh, cu numărul 4, 9 și 10. Mai apoi, amendamentele 2, 3 și 4, amendamentele consolidate, se referă la cardul profesional european, care um, sunt, aceste amendamente sunt respectate și sprijinite de absolut toți colegii. Ce spunem noi aici? Că recunoașterea Uh, calificării candidatului trebuie să fie realizate la nivelul statului gazdă, abia după această recunoaștere poate fi într-adevăr uh, uh, eliminat, eliberat cardul european profesional. De asemenea, am decis ca statele membre să aibă posibilitatea, după un an, să evalueze toate criteriile incluse în acest uh, card european profesional. Deci, uh, statele membre au dreptul uh, să verifice dacă, într-adevăr, competențele posesorului cadrului au rămas aceleași ca și în momentul eliberării acestuia. Comisia ceruse 2 ani, noi am cerut un an. În ceea ce privește amendamentele de compromis 5 și 6. Acestea sunt uh, sprijinite de mai toți colegii, în special uh, pentru pro- profesiile din domeniul uh, medi- medical. E important ca statul gazdă să își uh, să dea, să spună ultimul cuvânt în ceea ce privește recunoașterea calităților profesionale. Deci, uh, statul gazdă trebuie să aibă posibilitatea de a verifica absolut toate uh, calificările candidatului și în același timp trebuie să aibă dreptul de a solicita statului de origine toate informațiile de care are nevoie pentru uh, verificarea tuturor acelor uh, criterii care sunt importante pentru uh, el. Și renunțăm în acest context la, la constrângerea temporară, pentru că ni se părea că propunerea comisiei este prea restrânsă sau impune mult prea mari poveri statelor Uh, gazdă. De asemenea, oferim posibilitatea statelor gazde de a oferi o autorizație temporară candidaților, pentru ca mai apoi aceasta eventual să fie transformată într-una permanentă. În ceea ce privește accesul, am ajuns la un numitor comun și anume acela de a deci în ceea ce privește accesul la pacienți, am, am stabilit uh, uh, posibilitatea ca acesta să fie acordat. Mie mi se pare că mergem prea departe. Consideram că acest acces nu este neapărat uh, necesar, dar au existat colegi care aveau cu totul altă părere și iată am ajuns la această acest compromis care este, din punctul meu de vedere, unul uh, bun. Și mai apoi uh, încă un subiect sensibil, cel al asistentelor și infirmierilor. Este vorba despre amendamentul consolidat numărul 8. Și acesta este sprijinit de câteva dintre grupurile din Parlamentul European. Au existat o serie de amendamente introduse pe această temă, amendamente care proveneau din absolut toate grupurile parlamentare. Și tocmai de aceea consider că este important să menționez faptul că această discuție nu este nici pe departe una pur germană. Această discuție cu privire la creșterea termenului de la 10 la 12 ani a fost pusă în discuție nu doar de Germania, ci și de Olanda, uh, uh, spre exemplu. Deci, în Olanda, uh, asistentele trebuie să dovedească că au o educație generală de 12 ani și, iată, acest sistem funcționează foarte, foarte bine în, în Olanda și uh, Malta, Ungaria și Slovacia ar fi puternic afectate însă de această propunere. Și mai există și Austria și Germania care au un sistem dual de învățământ. Deci iată că există mai multe o, o, uh, probleme în calea găsirii unei uh, soluții de compromis. Există două căi de a deveni infirmier în Uniunea Europeană. O cale implică o educație generală de 10 ani, uh, suplimentată de o, de o practică cât se poate de solid, solidă în domeniul sănătății și mai există o cale care implică uh, un număr de 12 ani de uh, educație generală. Deci există mai multe sisteme care uh, sunt suficient de compl- complicate în sine, situația complicându-se și mai mult din cauza existenței sistemului dual de învățământ din anumite state membre. Și sistemul acesta dual implică un bloc de educație generală plus care se alătură unui bloc de practică, practică efectivă, iar cele două uh, blocuri merg în param- par- paralel. Acest sistem dual este încununat de succes, funcționează foarte, foarte bine în Austria și spre, în Luxemburg, spre exemplu, acest uh, tip de învățământ dual duce la scăderea numărului de șomeri în rândul tinerilor și uh, ar putea deveni chiar un model pentru, un întreaga, pentru întreaga lume. Uh, dar iată că, în ciuda acestor dovezi cât se poate declare că sistemele alternative funcționează foarte bine, Comisia uh, decide să renunțe pur și simplu la ele, punând accent absolut doar pe uh, sistemele clasice de uh, formare a uh, lucrătorilor. Deci pune accent doar pe școlile normale, lăsând la o parte sistemele duale. Bine, mie nu mi se pare că lucrul acesta este neapărat uh, unul pozitiv. Ce vrem noi, de fapt? Vrem mai multă mobilitate, e drept. Dar această uh, neluarea în calcul a acestor sisteme alternative va duce tocmai la la crearea de obstacole în calea uh, mobilității pe care ne-o dorim cu toții. Mă apropii acum de final, domnule președinte, uh, spunându-vă că am uh, prezentat un amendament de compromis care pune accent pe atât 10, acei 10 ani ceruți de unele state membre, am spus în același timp uh, că există într-adevăr state membre care uh, cer o educație mult mai lungă de atât, dar iată ne-am dorit ca uh, statele membre care au un sistem bazat pe cei 10 ani să nu fie defavorizate și a mai introdus de asemenea o condiție suplimentară și anume cea a vârstei de 16 ani, minim 16 ani, astfel Uh, încât să ne asigurăm că, într-adevăr, doar persoanele foarte, foarte bine pregătite au acces la locurile de muncă în domeniul uh, sănătății. Și, în același timp, am mai adăugat și un paragraf paragraf 3, în care cerem ca numărul de ore de practică să fie de asemenea menționate și luate în calcul. Deci nu pot decât să vă cer să sprijiniți uh, amendamentul de compromis numărul 8, care practic își dorește să salveze acele sisteme alternative de învățământ care există deja în Europa și care și-au dovedit uh, roadele. Mi-ar plăcea să transmitem un semnal cât se poate declar în acest sens Comisiei uh, INCO. La ultima dezbatere pe care am purtat-o în cadrul comisiei noastre, am avut senzația că sunteți de acord cu semnalul acesta pe care doresc să-l trimit către INCO. Ei, Acum nu rămâne decât să le, ră- le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. E drept, nu am ajuns la un numitor comun uh, pe marginea tuturor subiectelor, dar am colaborat foarte, foarte bine și vom vedea asta mâine la vot. Îți mulțumim și acum hai să vedem lista vorbitorilor. Doamna Rod Berend, domnul Pirilio, doamna Paranova, Anna Rosbach. Doamna Ferreira, doamna Rosbach și doamna Ros, uh, Estrela. Mai apoi domnul Zeber, domnul Florence, Peter Lise, doamna Rod Parent și doamna Lepaj și încheiem cu această listă vorbitorilor și le cerem tuturor să, să fie cât mai succinți cu putință pentru că mai avem un raport foarte important pe ordinea de zi. Mai întâi de toate, domnul Pirilio. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Și per lavoro svolto. Aș vrea, în primul rând, să o felicit pe raportoare pentru că a știut să ajungă la un acord între raportorii din umbră și a ajuns să prezinte aceste amendamente de compromis amendamente care sunt susținute printr-un uh, consens larg din partea grupurilor politice. Mai rămâne de văzut ce se face cu formarea generală a infirmierilor și câteva amendamentelor, amendamente referitoare la învățământul general de 10 ani înainte de a putea uh, accesa formarea specifică de infirmerie. Așa cum spuneam, acest învățământ general, trecerea spre 12 ani, se justifică prin uh, evoluțiile care au fost înregistrate în ultimul timp în medicină în general și în sectorul paramedical. În felul acesta se îndeplinesc cerințele în ceea ce privește terapii mai complexe și ținând cont de ultimele tehnologii. Cerințele minime pentru uh, cursurile de formare de infirmerie au fost armonizate în 1977 și în ultimii 30 de ani majoritatea statelor membre 24 respectiv din cele 27 de state membre au modificat, au actualizat uh, cerințele minime pentru a accesa la aceste cursuri de formare pentru infirmieri. Și propunerea Comisiei Europene este aceea de a trece la 12 ani de învățământ general pentru a avea acces la aceste cursuri și aceasta este în conformitate cu standardele internaționale care sunt um, recomandate de OSCE și de Organizația Mondială pentru Sănătate, care crede că e nevoie de o vârstă minimă de 18 ani înainte de a avea acces la astfel de cursuri pentru că infirmierile sunt uh, figuri esențiale în sistemul de sănătate și trebuie să facă față unor responsabilități deosebite. Iată de ce au nevoie de o capacitate uh, de, uh, au nevoie de o capacitate deosebită pentru a face față. Așa că aș vrea să vă rog să vă gândiți foarte bine la aceste aspecte pentru a nu crea, practic, o Europa la mai multe nivele pentru că există state membre care au făcut deja în trecut eforturi deosebite pentru a armoniza legislația sa națională cu cea europeană și aceasta cu un obiectiv foarte clar și anume aceea de a avea o conviețuire mai bună în Europa. Parvanova, Mulțumesc, doamna Parvanova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc raportoarei pentru că a încercat să ajungă la compromisuri în legătură cu chestiunile esențiale în ceea ce privește calificările profesionale. Mesajul ar trebui să rămână același, și anume uh, siguranța pacientului este prioritară atunci când vorbim despre libertatea de circulație a personalului sanitar în special. Din partea grupului ALDE susțin uh, compromisurile de la 1 la 7 și 9 uh, în ceea ce privește cerințele lingvistice, cardul profesional și excluziunile în ceea ce privește accesul parțial care ar avea implicații pentru siguranța pacienților. În calitate de raportor um, din umbră, nu susțin amendamentele de compromis 8 și 10 și aș vrea să clarific poziția noastră în această privință. Amendamentul 8 modifică uh, sistemul de control lingvistic care era inițial pentru toate profesiile în ceea ce privește recunoașterea reciprocă și nu doar pentru personalul de sănătate. Textul comisiei face ca acest control lingvistic să fie proporțional și de aceea mi se pare rezonabil și adecvat. Textul amendamentului 8 este de fapt contradictoriu pentru că menționează principiul proporționalității și în același timp implică niște standarde foarte înalte C1 în ceea ce privește cadrul comun european pentru limbi. De aceea nu are niciun sens să menționăm cele două principii în aceeași prevedere, ceea ce ar duce la o povară deosebit de mare pentru accesul la aceste profesii, unde cerințele de limbă nu uh, au de-a face cu sănătatea publică sau cu siguranța pacienților. De exemplu, dacă ne uităm la C1 pentru mentenența uh, mașinăriilor Uh, agricole sau pentru electricieni și tehnicieni. La amendamentul 8 am avut o dezbatere foarte extinsă pe această temă și aș vrea să susțin uh, acea cerință de învățământ general de 12 ani pentru asistente medicale. Susținem de asemenea uh, un sistem egal de acces la aceste cursuri pentru tot personalul medical în întreaga Europa și, în al doilea rând, uh, pentru siguranța pacienților, pentru că aceasta nu subminează principiul de subsidiaritate, pentru că acele țări, precum Germania, care au două sisteme de educație în paralel, le vor putea menține la nivel național. Dar în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, există o cerință minimă pentru învățământul general, care să garanteze nivelul necesar de uh, competență profesională, de maturitate pentru a deveni personal uh, de sănătate, care este absolut necesară. N-are rost să reamintesc acum că majoritatea organizațiilor de asistente medicale și infirmierie, infirmieri susțin acești 12 ani. Uh, aici ar exista agenții la nivel european, um, din Marea Britanie și așa mai departe. Am înțeles că nu e vorba doar de Germania, ci și de alte țări care au aceste sisteme de învățământ uh, duale pentru infirmieri care ar intra în domeniul de aplicare al acestei directive. Însă, unele din, unii dintre acești infirmieri nu au nici măcar uh, o diplomă de liceu și nu uh, au îndeplinit nici măcar învățământul, nici măcar școala generală și cu toate acestea ar avea acces la un masterat. Aceasta mă face să cred că e vorba de o situație în care nu suntem mm, pregătiți pentru a, a avea astfel de meserii și nu avem nevoie să producem așa peste noapte asistenți medicali și infirmieri. Nu trebuie să avem un CV așa făcut peste noapte, ci să ne gândim și la eforturile pe care le fac uh, în alte părți um, acești infirmieri. Și amendamentul 8 sau orice alt amendament care ar susține un învățământ general de 10 ani ar fi în contra a uh, ceea ce dorim noi la Comisia INCO și împotriva principiului de siguranță a pacienților. De Vă mulțumesc. Am încheiat așadar uh, uh, intervenția sau runda de intervenție ale raportorilor din umbră. Doamna Rosbach nu este raportor din umbră. Discutăm acest subiect de al de a treia oară. Uh, știu că este o temă importantă, dar nu este singura temă importantă pe care o avem pe ordinea de zi astăzi și tocmai de aceea vreau să vă rog să fiți conciși, într-adevăr, să respectați timpul de 1 minut și 30 de secunde care vă este oferit de către mine de acum înainte. Acum are cuvântul doamna Rosbach. And I have to talk about, um, on behalf of Mrs. Mulțumesc. Domnule președinte, vorbesc în numele doamnei Iana Kudakis, deci voi vorbi în engleză. Dorim să mulțumim raportorului pentru că reprezintă un punct de plecare deosebit această propunere pe care a făcut-o și dânsa a lucrat um, uh, foarte mult pentru a introduce îngrijorările grupului meu în cadrul amendamentelor propuse. Se menționează de asemenea schimbul de păreri anterior pe care l-am avut și principalele îngrijorări, inclusiv uh, acela al alertelor și îngrijorările lingvistice. Așa cum s-a arătat la o ședință anterioară de la Strasburg, însă consider acestea esențiale pentru o mai bună reglementare și pentru o uh, îndeplinire a proiectului pilot în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale și a cardului profesional. Câțiva dintre colegi au sugerat că un, pilot, un proiect pilot voluntar ar putea crea un sistem uh, dual. Unul în care să se utilizeze cardul și altul în care să nu se utilizeze. Și deși recunosc această îngrijorare, e clar că acesta este și mai important atunci când e vorba de neglijența medicală care poate duce la pierderea de veci, vieți omenești din această cauză. Iată de ce avem nevoie de structurile potrivite pentru a introduce încă de la început cardul profesional. Și de aceea doresc să vă cer să susțineți amendamentul 33 pe care l-am propus. Mulțumesc! minut Vă mulțumesc, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc raportoarei și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că cetățenii europeni așteaptă de la noi să creăm într-adevăr recunoașterea reciprocă a sistemelor de învățământ. Dacă tot e să fim o Europa unită, atunci trebuie neapărat să ne recunoaștem unii cel, celorlalți uh, sistemele de învățământ și dacă într-adevăr există state membre care au, uh, au experiențe pozitive cu un alt sistem decât cel cunoscut de majoritatea statelor membre, atunci trebuie să ținem cont de această experiență po pozitivă și să nu ne speriem imediat. În ceea ce privește așadar amendamentul consolidat 8, care din păcate nu este sprijinit de toți. Deși învățământul general, vreau să vă atrag atenția, nu se uh, obține doar la școală, ci uh, și prin propriile interese și propriile demersuri. Deci, revenind la amendamentul 8, uh, mi se pare că argumentele ridicate împotriva acestuia sunt deloc fundamentate. Nu mi se pare corect să eliminăm din start, să ne speriem, să intrăm în panică uh, în momentul în care avem de-a face cu sisteme pe care poate nu le, uh, nu le cunoaștem, poate nu le înțelegem. Haideți să fim deschiși și să sprijinim amendamentul 8. Vă mulțumesc. Domnul Florenț tocmai intră în sală, de, renunță la interveni. Urmează domnul Lize. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor. Nu avem timp la dispoziție, prin urmare mă voi concentra și eu asupra amendamentului consolidat numărul 8. Prevedem aici o vârstă minimă. Lucru important. Într-adevăr, înainte de a începe formarea ca uh, infirmier, trebuie să ai, într-adevăr, o vârstă minimă. Însă, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că nu Parlamentul European are dreptul de a stabili o, uh, o durată a învățământului general. Doamna Parvanova, am uh, plătit un studiu, un studiu care ne-a arătat că în cazul în care propunerea Comisiei va fi implementată așa cum arată ea în momentul de față, unele state membre care au deja sistemul dual de învățământ vor fi obligate să, își, să renunțe la această bună experiență uh, acumulată cu sistemul acesta în trecut. Uh, eu cred că uh, în momentul uh, în care vorbim despre infirmiere ar trebui să discutăm mai degrabă despre calitatea formării lor pe nișa respectivă. Nu ar trebui să ne concentrăm asupra uh, numărului de ani petrecuți în instituțiile de învățământ general. Eu am terminat un anumit liceu pentru ca mai apoi să mă specializez într-un alt domeniu și cred că toată lumea are dreptul să facă lucrul acesta. Doamna doamna uh, Dagmar Lot Rotberen. Vă mulțumesc. Voi vorbi în engleză. Pentru mine acest amendament 8 este absolut esențial. Este greșit să crezi că o infirmieră va avea posibilitatea de a încheia un program uh, masteral sau de licență. Uh, e, e greșit să pornim de la această premisă. Vorbim aici despre uh, sistemul sanitar, într-adevăr, sistem sanitar care implică mai multe profesii, printre care uh, cea de doctor, cea de uh, infirmiere, etc. Pentru fiecare dintre aceste uh, profesii există o cale uh, didactică cât se poate declar uh, stabilită. Însă, în ceea ce privește uh, această cale didactică care trebuie să fie urm- urmată, să nu uităm că ea nu este esențială, pentru că există, într-adevăr, experiențele care pot fi acumulate pe lângă școală. Și noi stabilim în amendamentul 18 o vârstă minimă pentru uh, persoanele care doresc să devină infirmiere și, de asemenea, stabilim uh, clar uh, un uh, uh, anumit uh, tip de, de formare generală care pe care însă e drept nu o considerăm generală. Dacă e să le oferim mobilitatea necesară infirmierelor în Uniunea Europeană, trebuie să recunoaștem diferitele tipuri de calificări și diferitele tipuri de formare aplicate în uh, diferitele state membre. Urmează doamna Estrela. Obrigada, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Este un punct foarte controversat acesta, nu-i așa? Amendamentul consolidat numărul 8. Are de-a face cu cerințele din fiecare stat membru. Dacă în, stat, dacă în anumite state membre este nevoie de uh, școala generală de 12 ani obligatorie, indiferent dacă vei fi mecanic sau infirmier sau vânzător de mașini, atunci cred că nu se acordă suficientă atenție unei profesii atât de încărcată de responsabilitate cum este aceea de infirmier. se propune scăderea nivelurilor nivelului lor de educație și de pregătire. Eu cred că ar trebui să cerem următorul lucru. Ar trebui să cerem mai mult. Este adevărat faptul că experiența profesională este importantă și este nevoie de să, ur- să urmeze un anumit uh, o anumită formare profesională, însă acest lucru se aplică și altor profesii, nu doar profesii de infirmier. Cu același argument s-ar putea reduce numărul de uh, ani obligatorii de școală generală pentru toate celelalte profesii și apoi se va putea compensa educația respectivă în cadrul uh, pregătirii profesionale. De aceea trebuie să rămânem la numărul de 12 ani. Crista Ionis, vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte, urmăresc această dezbatere ca, un, ca din exterior, însă îmi dau seama că în Regatul Unit acum este nevoie pentru infirmier să aibă o diplomă și acum a ieșit un, a, s-a publicat un raport conform căruia un, un infirmier trebuie să aibă o anumită diplomă, anumite standarde. E ca și cum Infirmierii ar fi un fel de pseudodoctori. Nu cred că mi se... Nu, nu-mi place această abordare. Cred că asistenți, asistenții medicali ar trebui să aibă educație uh, generală și apoi pe aceasta se va putea construi ulterior prin uh, experiență la nivel practic, în spitale, la muncă. Nu văd care ar fi ideea să, se aibă, să, să, aibă, să aibă cineva un, o diplomă în geologie dacă după aceea vrei să devii infirmier. Vă mulțumesc. În încheiere oferim uh, cuvântul doamnei raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să reacționez la câteva dintre argumentele vehiculate cu privire la amendamentul consolidat 8. Doamna Parvanova spunea că majoritatea asociațiilor profesionale sunt uh, de acord cu ridicarea de la 10 la 12 ani a această cerință uh, ridicarea la 12 ani a acestei cerințe privind învățământul general. Ei bine, eu vreau să vă atrag atenția că o serie de asociații profesionale din Germania au fost împotriva acestei propuneri. De ce? Pentru că, din punctul lor de vedere, acest, această nouă condiție va duce la excluderea din profesie, profesia multora dintre tinerii uh, formați astăzi. Eu vreau să vă spun că ceea ce am propus noi în amendamentul uh, 8 nu înseamnă că uh, vreunul dintre statele membre va trebui să schimbe sistemul pe care îl aplică în momentul de față. Deci, în cazul în care statele mem- există state membre care au uh, uh cerințe uh, care depășesc acest plafon de 10 ani, aceste state membre vor avea posibilitatea de a își aplica sistemul și pe viitor. Însă, pe de altă parte, noi, prin amendamentul nostru de compromis, arătăm cât se poate de clar că nu ne dorim să obligăm celelalte state membre să-și schimbe uh, statele membre în care cerințele sunt mai scăzute, nu, uh, nu le obligăm să-și schimbe complet uh, sistemul. Nu pot decât să vă rog să sprijiniți acest amendament, care este unul deosebit de echilibrat. Vă mulțumim, mâine vom vota acest raport, acum suntem în criză de timp. De ce? Pentru că mai avem uh, raportul Vestlund pe ordinea de zi. Eu sper că până mâine vom reuși să rezolvăm toate problemele pe care le mai avem în ceea ce privește aceste recunoaștere ale calificărilor profesionale și uh, sper din tot sufletul că toată lumea va, va fi mulțumit de rezultat. Bun, acum trecem la punctul 8. Îi dăm cuvântul doamnei Vestlund. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, ne așteptăm ca oamenii să știe ceea ce mănâncă. Trebuie să fie la curent cu ce conțin cremele cosmetice pe care le folosesc, ce se află în obiectele din jurul lor și așa mai devreme, așa mai departe. Ne gândim la faptul că oamenii veghează la a nu fi expuși la tot felul de substanțe chimice dăunătoare. Noi avem această responsabilitate, este esențial pentru ca uh, piața internă să funcționeze. Franța, Danemarca au ales să adopte legi naționale pentru această problemă a hormonilor. Ceea ce este important în raportul meu este că la ora actuală știm suficiente pentru a putea lua acțiune împotriva perturbatorilor endocrini. Cunoștințele de care dispunem la ora actuală ne permit să putem elimina în mod progresiv acest perturbator endocrin. În ultimii 20 de ani s-a constatat că există din ce în ce mai multe perturbări hormonale la ființele umane. Există mai ales probleme la nivelul reproducției, la calitatea spermatozoizilor, care este în scădere. Există din ce în ce mai multe probleme și cu diabetul, de asemenea. Numărul femeilor care sunt afectate de cancer de sân în Regatul Unit s-a dublat din 1980. Cauzele pot fi multiple, bineînțeles hrana, stresul, lipsa de sport și așa mai departe. Este însă un fapt dovedit de știință că perturbatorii endocrini și produsele chimice joacă de asemenea un rol în toate aceste probleme. Care este așadar importanța toate acestor lucruri? Există o legătură între anumite anumită substanță și anumită boală? Nu. bolile pot apărea cu mult timp după ce s-a petrecut expunerea la anumite substanțe chimice. De asemenea, în săptămâna 13, în uh, dezvoltarea fătului, aceasta este diferită de săptămâna 16. Există o diferență importantă. Perturbatorii endocrini pot avea efecte chiar și în doze foarte mici și uneori pot avea un uh, efect mai mare dacă sunt uh, um, în doze mici. Femeile și copiii sunt uh, grupuri în mod special vulnerabile la acești perturbatori endocrini. Femeile la vârsta procreării sunt importante pentru ansamblul populației, de aceea trebuie protejat acest grup. Materialele de construcții, de exemplu, sunt uh, importante. Toată lumea folose folosește aceleași materiale, toată lumea folosește aceleași obiecte de mobilă, de aceea este nevoie de reguli foarte, foarte severe în acest sens. Trebuie să ne bazăm pe principiul precauției. Lipsa de cunoștințe nu este o scuză. Trebuie să avem criterii comune pentru a defini perturbatorii endocrini. Trebuie de asemenea să efectuăm teste ca să ne dăm seama care produse chimice duc la perturbări, perturbări hormonale și trebuie să înțelegem că aici este vorba de substanțe periculoase care trebuie eliminate în mod progresiv și trebuie înlocuite. Importatorul este cel care trebuie să dovedească faptul că substanța este sigură, nu autoritățile statului. Acestea ar trebui să dovedească faptul că uh, sunt periculoase. Asta este situația actuală. Trebuie să limităm expunerea mai ales a tinerilor la astfel de substanțe și trebuie să întărim, să consolidăm regulile pentru sectorul alimentar. Este de asemenea nevoie de reguli stricte pentru materiale textile, este vorba de materiale pe care le purtăm pe piele, de asemenea și pentru materialele de construcție, deoarece acestea um, rezistă foarte mult timp și acest lucru înseamnă expunere îndelungată. Aș dori să atrag atenția raportelor din umbră asupra unui anumit fapt. În uh, versiunea engleză există o problemă la paragraful 4, trebuie să spunem hazard assessment, nu risk assessment. Există o mare diferență între cei doi termeni. Cam atât am avut eu să vă spun, vă mulțumesc. Îi mulțumesc mai ales uh, Emilie Romano și lui Eleana Marc, uh, asistenții mei, și acum aș dori să ascult opiniile raportorilor din umbră, precum și ale tuturor celorlalți, ca să vedem cum putem ameliora acest raport. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Clas. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportoare pentru acest raport din uh, inițiativă. Discuția aceasta este asemănătoare, asemănătoare celei pe care am purtat-o privind apa. Este o situație pe care nu o înțelegem neapărat. Ne dăm seama că există din ce în ce mai multe modificări, există din ce în ce mai multe substanțe care au diferite efecte, iar aceste efecte ridică o mulțime de semne de întrebare și ne fac din ce în ce mai uh, temători. La mine în țară se spune că ce nu uh, cunoaște țăranul nu mănâncă. Și uh, iată, uh, această tradiție <laughs> populară uh, și-ar ar putea fi uh, una benefică, dar pe de altă parte, dacă n-am fi fost într-adevăr ambițioși în trecut, n-am fi ajuns acolo unde suntem noi acum. Și tocmai de aceea eu cred că trebuie să punem accent pe sistemul precauției, pe, perturbatorii endocrini eh, ridică din ce în ce mai multe semne de întrebare în rândul opiniei publice. Opinia publică începe să se teamă din ce în ce mai mult de substanțele care sunt uh, uh, incluse sau cuprinse în produsele de larg uh, consum, precum cafeaua sau soia sau carnea, carnea de, de vită, carnea de pește, etc. Ne dăm seama că situația sau numărul de cazuri uh, de boli uh, rare și boli uh, grave a crescut în ultimul timp și e normal să ne temem de toate aceste substanțe de care suntem conștienți, dar pe care nu le înțelegem neapărat bine. Comisia a propus deja o mulțime de prevederi cu privire la re- la necesitatea de a scădea incidența acestor perturbatori endocrini. Măsurile la care mă refer au fost deja incluse în uh, directiva privind fitosanitarele sau directiva RICI. Deci, Iată că suntem conștienți cât se poate de, clar, uh, suntem cât se poate de conștienți de pericolele care există în uh, rândul nostru și ne dorim într-adevăr ca aceste uh, Uh, pericole să fie eliminate. Însă, cu toate acestea, uh, în, uh, am, am ajuns în acel moment în care ajungem să mergem prea departe. Există substanțe pe care le cunoaștem într-adevăr, există substanțe pe care nu le cunoaștem. Uh, Uh, până în momentul de față. Deocamdată nu știu în ce măsură toate aceste, acești perturbatori endocrini ar put, putea într-adevăr fi eliminați. Eu cred că ar trebui să nu ne mai uh, lăsăm inspirați de isterie, uh, Uh, haideți să cerem un concept bazat pe date științifice, un concept care mai apoi să fie implementat de către politicienii noștri. Trebuie să stabilim, într-adevăr, ce este normal în această lume anormală care ne înconjo- înconjoară. Există, într-adevăr, definiții cât să, mai mult sau mai puțin clare cu privire la perturbatorii uh, endocrini care sunt uh, oferite nouă de către uh, Uh, Organizația Mondială a Sănătății, însă Organizația Mondială a Sănătății recunoaște de asemenea că efectele negative ale unora dintre, pertur- unora dintre perturbatorii endocrini pot fi potențate de stres sau de temperatură, etc. E drept. Uh, pericolul acestor uh, reprezentat de acești perturbatori endocrini este clar. Însă, acest pericol nu ar trebui să fie exagerat. Haideți să nu fim noi cei care, care exagerează, trag uh, semnale de alarmă complet inutile în momentul de față. Haideți să nu fim noi cei care întărim și mai mult uh, isteria generală. Eu cred că ar trebui să ținem cont de ceea ce a stabilit până în momentul de față Organizația Mondială a Sănătății. Mulțumim. Urmează doamna Lepaj. Deci terminăm cu raportorii din umbră și mai apoi am încheiat deja lista vorbitorilor. Dacă mai dorește cineva să, să se anunțe, nu? Nu? Văd că nu. Atunci îi dăm cuvântul doamnei Lepage. Eh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc doamnei Veslund pentru munca deosebită pe care a făcut-o la acest raport, într-un sens foarte bun și care trebuie întărit eh, în mai multe puncte. În primul rând, principiul precauției este menționat, ceea ce mă bucură și cred că ar trebui să încercăm să revenim la principiul de precauție inițial și nu la interpretările caricaturale care îi se dau câteodată. Pentru că dacă riscurile sunt determinate foarte clar, nu mai are rost să ne gândim la principiul precauției, ci mai degrabă la prevenire. Așa că ar trebui să ne punem întrebarea a, în legătură cu elementele uh, necesare încă de la început. Principiul precauției nu este un principiu antiștiință, ci este un principiu de cercetare și de noi studii, tocmai pentru a răspunde întrebărilor pe care le avem. În al doilea rând, în legătură cu toate studiile disponibile pe care le avem, faptul de a recurge la metode moderne și la cercetări recente, cred că este o idee foarte bună care trebuie întărită. Aș menționa aici că în Franța, Agenția Sanitară franceză a recunoscut nevoia de a interveni uh, în legătură cu mai multe elemente, în special bisfenolul, și pentru aceasta a ținut cont de toate studiile realizate, inclusiv de protocoalele experimentale, care nu corespundeau neapărat bunelor practici ale laboratoarelor și mulți experți consideră că testele standardizate sunt depășite și că nu pot identifica efectele acestor perturbatori endocrini, așa că am putea să ne inspirăm de acest precedent. În al treilea rând, susțin abordarea raportoarei în legătură cu substanțele care nu au o, o valoare prag limită pentru a vedea începând de unde se produc uh, efecte. Și ar trebui să ținem cont aici și de efectele combinate, de așa numitele cocktailuri, o chestiune recurentă despre care dezbatem aici și care este o temă foarte importantă. Raportorul cere Comisiei să realizeze o examinare sistematică a legislației și dacă e nevoie să producă o nouă legislație și în special cu, uh, în legătură cu populația de risc. Mulțumesc! Mulțumesc, Michel Evazi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportoarei pentru acest raport în legătură cu perturbatorii endocrini și propunerile făcute. Eu aș vrea să cer o clarificare comisiei. De mai bine de un an, sub uh, egida DG s-a cerut o clarificare a strategiei și a chestiunilor științifice și politice în legătură cu acești perturbatori. Și am aflat acum că Comisia a cerut un alt raport agenției EFSA. Așa că vreau să știu de ce se face această duplicare de eforturi între tot ceea ce s-a făcut la DG Envy, unde intră și DG Sante, DG Protecția Santim, mm, Consumatorilor, Protecția Consumatorilor și mai departe, statele membre, toți actorii implicați din sectorul privat și public. Deci atât de mulți și acum, din luna octombrie, Comisia cere uh, EFSA să facă din nou același lucru. Și ținând cont de restrângerile bugetare, aș vrea ca Comisia să ne explice de ce a făcut acest lucru. În al doilea rând, Știți foarte bine că a existat un conflict de interese uh, la EMSA. Am votat o negativ descărcarea de gestiune recent și a existat acest conflict cu industria. Iată de ce. Miza acestui raport este aceea de a avea o definiție foarte bună a ceea ce este un perturbator endocrin. Și așa cum spunea și doamna Clas, e important ca DG Envi și toți experții care ne pot ajuta să facă o definiție cât mai vastă cu putință. De ce? Pentru că acești perturbatori nu au aceleași efecte ca alte molecule chimice, pentru că până la urmă nu doza este cea importantă. Nu ne mai aflăm într-un sector linear aici. Ne dăm seama că în acest domeniu, cu doze foarte mici, există perturbări importante asupra metabolismului uman și aici sunt de acord cu ceea ce spunea doamna Lepaj nu mai trebuie să ținem cont de principiul precauției, ci de principiul prevenirii, pentru că există peste 700 de studii care au arătat tocmai legăturile între malformațiile genitale, între pierderea de fertilitate și relația între obezitate și diabet și toate acestea în legătură cu perturbatorii endocrini. Așa că e vorba aici de doze foarte mici care au efecte și mai sunt aici și acele numitele cocktailuri. Deci ne aflăm într-un alt paradis științific aici, deci trebuie să vedem vedem cum facem pentru ca produsele care sunt propuse de industrie să vedem dacă sunt perturbatori endocrini sau nu. Și acest lucru este cu adevărat urgent. Urgent pentru copii și pentru femeile însărcinate. Franța și Danemarca au făcut foarte mult în acest domeniu. Au uh, făcut o lege pentru a interzice bisfenolul de la 0 la 3 ani, însă trebuie să meargă și mai departe, pentru ca nici femeile însărcinate să nu aibă acces la perturbatori endocrini. Așa că acest raport este foarte important și aș vrea să întreb Comisia în ce fel acest raport va fi inclus în acea abordare globală a Uniunii Europene. La nivel internațional, toată lumea recunoaște faptul că perturbatorii endocrini au efecte. Deci, să vedem cum uh, se elimină acești perturbatori endocrini, pentru că este responsabilitatea noastră să avem o definiție foarte bună, foarte strictă, să obligăm industria ca în cazul în care aceste produse ajung pe piața publică să fie interzise pur și simplu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sousa. Verzichtet, dann uh, Anna. A renunțat. Urmează doamna Rosbach, două minute. Tak, formand. Jeg skal undskylde, at vores skyggeordfører ikke kan være her i aften til debatten, men jeg skal prøve så godt jeg kan at redegøre. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc președintelui pentru că a... Am să vă prezint poziția grupului meu. Credem că acest raport nu este destul de echilibrat și nu ține cont de ultimele studii științifice. De aceea ar trebui să ajungem la un acord în legătură cu definiția perturbatorilor endocrini. Ar trebui să facem referință aici la OMS, care definește un perturbator ca o substanță care are efecte negative. Iar raportul, pe de altă parte, spune că e nevoie de mai multe cunoștințe în acest domeniu și, prin urmare, se trag concluzii de pe urma unor date uh, imperfecte. Iată că ne îngrijorează faptul că se spune că un efect uh, nu este nefast până când nu se dovedește că așa este și pentru noi este important să țină de dovești științifice foarte clare. Iată de ce considerăm că singura posibilitate de a merge mai departe este să avem o abordare care să identifice riscurile pe baza dovezilor clare și considerăm că raportul trebuie modificat în mod clar. 2 minute. Doamna Schaldemose, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportoarei pentru un raport excelent, foarte clar și care merge în sensul cel bun. Trebuie să reacționăm imediat și să impunem cerințe clare comisiei și aici sunt absolut de acord cu ce s-a spus mai devreme. Intervenția doamnei Rosbach este oarecum ciudată, pentru că e clar pentru toată lumea că acești perturbatori endocrini sunt periculoși. Însă ceea ce e greu de determinat este tocmai care este acea valoare prag începând de la care această nocivitate Uh, se manifestă. Și tocmai de aceea cred că uh, doamna Veslund a făcut un raport excelent. Un raport pe care putem să-l întărim prezentând un calendar comisiei. De exemplu, pentru această strategie. Și ar trebui să vedem dacă n-ar fi interesant să avem un centru european pe această temă a perturbatorilor endocrini. În Danemarca există un astfel de centru și cred că ar trebui să urmărim îndeaproape aceste, această problemă la nivel european. Oricum, este un raport excelent uh, încă o dată. Carl Schleuter. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să mulțumesc um, lui Osa pentru acest raport excelent. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra dezbaterilor care au avut loc la Consiliu. Se vorbește acum despre mai multe categorii de produse chimice, însă până la urmă ceea ce este esențial este să vedem dacă produsul este sau nu periculos și după aceea să vedem care sunt efectele sale care pot fi legate sau nu de uh, periculozitatea sa. În ceea ce privește definiția, nu există o definiție perfectă pentru toți acești perturbatori endocrini. Iată de ce va trebui să adaptăm definiția, ținând cont și de alte directive valabile în domeniu. Într-adevăr, dezbaterea este foarte complexă. dar trebuie să fim atenți pentru că acest raport să nu devină un fel de raport de inițiativă, pentru că trebuie să luăm măsuri foarte concrete. Și e foarte, foarte greu pentru cetățeanul de rând să se protejeze. Încercăm să mâncăm, să zicem, o salată cu roșii și cu castraveți și salată verde și aceasta pentru a mânca sănătos, să zicem, și tocmai aceste alimente au concentrația cea mai mare de perturbatori endocrini și tot felul de alți perturbatori. Și aceasta, la acest lucru nu ne gândim când mâncăm salata pur și simplu. Bineînțeles, putem cumpăra și produse bio, însă ar fi mai bine să interzicem astfel de substanțe pur și simplu. E greu în ziua de asta să găsești o cutie de conserve fără bisfenol. Da. Jolainen, vă rog. Consider că raportul este unul bun. Dacă nu mă înșel, am organizat și o audiere la care doar eu am participat. Dar a fost foarte interesant, vă, vă asigur. Experții spuneau pe de o parte că nu există niciun fel de probleme, că totul e sub control, dar uh, mai existau și vocile care ridicau semne de întrebare și care ne spuneau clar că avem nevoie de acțiuni clare atât în ceea ce privește cercetarea cât și în ceea ce privește reglementarea. Raportul arată cât se poate de clar care sunt așteptările noastre de la Comisie. Ne dorim o definire clară, printre altele. Însă, Oare nu ne dorim la articolul 3 și o clasificare pe lângă definiția pe care o cerem? Oare nu vrem și o clasificare în funcție de nocivitate? Pentru că clasificările sunt folosite de noi și în alte domenii. La articolul 4 cerem o analiză de risc cu, cu care sunt de acord dar eu uh, mă număr printre cei care consideră că această analiză de risc trebuie să fie într-adevăr uh, bazată, să fie foarte complexă și să fie bazată pe principiul precauției, să nu fie realizată doar acolo unde apare o problemă. În articolul 13 se face referire la REACH, într-adevăr, limitarea interdicția și, de asemenea, substituirea ar trebui să se realizeze pe baza prevederilor uh, incluse în REACH. Deci, raportul mi se pare în, bază, uh, în esență unul bun, uh, pe care îl putem folosi în activitățile noastre ulterioare. Așteptăm reacția Comisiei. Domnul președinte, mulțumim. Urmează acum domnul Hansel, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați uh, dat posibilitatea de a spune câteva cuvinte cu privire la munca Comisiei vis-a-vis de perturbatorii endocrini. Voi încerca să răspund și întrebării privitoare la munca EFSA în acest context. La ora actuală, efectuăm o revizuire a strategiei noastre actuale. Intenționam să terminăm această revizuire în decursul acestui an, până la începutul următorului an, moment în care vom evalua succesul strategiei anterioare. După aceea, pe baza acestei revizuiri, în prima jumătate a anului 2013, data noastră țintă este martie sau aprilie 2013, dorim așadar să punem la punct o nouă strategie care se bazează pe experiențele și pe lecțiile învățate din strategia precedentă. În același interval de timp, dorim să venim cu o, propun, o propunere care să conțină definiția și criteriile pentru perturbatori endocrini, așadar prin aprilie sau martie anul viitor. În acest context am uh, lucrat foarte mult în două grupuri am lucrat alături de oameni de știință și de părți interesate. Consultările publice au culminat cu o conferință organizată la mijlocul acestui an. Concluzia acelei conferințe au fost în mare cam aceleași pe care le vedem și în partea introductivă a raportului doamnei Veslund. Concluziile respective arată faptul că s-au făcut suficiente experimente de-a lungul anilor, s-au colectat foarte multe date și am ajuns într-un moment în care e posibil să trecem de la experimente la utilizarea uh, datelor într-un cadru legislativ. Câteva clarificări cu privire la implicarea EFSA sunt foarte recunoscător pentru faptul că am ocazia să clarific ceva ce ar putea fi văzut drept un efort uh, dublu. Din perspectiva Comisiei nu este intenția uh, noastră și vedem problema în acest fel. Este vorba de munca Comisiei cu privire la perturbatorii endocrini împreună cu Envy, însă lucrăm, bineînțeles, cu toți ceilalți, îndeaproape cu toți ceilalți directorii noștri generali acțiunile luate de comisie, și anume aceea de a cere opinii specifice cu privire la perturbatorii endocrini, se află în mandatul legal al EFSA. Acest lucru s-a făcut în contextul obligațiilor legale și obligațiilor legale ale colegilor de la DG Sanco pentru a consulta EFSA. Este obligația lor așadar cei de la DG Sanco vor trebui să facă o propunere legislativă anul viitor cu privire la perturbatorii endocrini. În acest context și pentru a îndeplini obliga obligația de a înainta această propunere de legislație, am consultat noi EFSA. Nu dorim să dublăm în vreun fel eforturile, este procesul normal de implementare al uh, lucrărilor cu privire la perturbatori endocrini. Vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul. În răspuns. Vă mulțumim pentru reacție, domnule Hansen. Și acum, în încheiere, îi dăm cuvântul din nou, doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Din nefericire, nu avem timpul să aprofundăm discuțiile, mai avem doar două minute, însă vom avea astfel de discuții pe viitor. Eu cred că este necesar să urmărim îndeaproape cercetările științifice, punem întrebări oamenilor de știință care se ocupă de acest subiect și răspunsurile pe care le primim sunt înfricoșătoare. Aș dori să fac referință la un raport, mai ales ce, îndeoseb cel cerut de comisie care vorbește de criterii. Cred că noi ar trebui să fim atât de expliciți, nu ar trebui să fim atât de expliciți, dar ar trebui să oferim câteva indicații. Lumea științifică are o anumită, un anumit punct de vedere asupra acestui subiect și constatăm că acest subiect are un impact major asupra sănătății oamenilor, însă nu este vorba de un, o problemă nouă, este o problemă veche de decenii. Acum este momentul să introducem anumite regulamente. Este o chestiune urgentă, trebuie să acționăm acum dacă dorim să dăm dovadă de responsabilitate. Societatea progresează în momentul în care putem înlocui produsele pro, uh, periculoase cu produse mai uh, uh, bune pentru mediu și pentru sănătatea noastră. Nu există așadar o, o contradicție între progresul social și protecția mediului. Vă mulțumesc! Ben. Mulțumim! Acesta fiind spusă, dezbaterea s-a încheiat. Termenul de depunere a amendamentelor este data de 16 noiembrie. Pe data de 18 decembrie vom vota în comisia, raportul în comisia noastră și probabil că vom uh, vota în plenul Parlamentului acest raport în aprilie. Vă mulțumesc mult și ne revedem mâine la ora 10. Vom vota mâine și, după cum v-am anunțat la începutul ședinței, vom începe cu votul asupra punctului 12. Vă mulțumesc! La revedere!